Merci Alain. Parce que c'est un rapport tout à fait technique, je, je veux parler en roumain, dont mis les casques. uh, în 2004, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat rezoluția 59 per 24, uh, iar în paragraful 2 al acestei rezoluții a fost înființat grupul de lucru informal ad hoc pe chestiuni care privesc dreptul mării, având ca principale obiective evaluarea activității Națiunilor Unite și a altor organizații internaționale relevante privind conservarea și exploatarea sustenabilă a biodiversității marine din afara jurisdicțiilor naționale. Raportul va face acest lucru cu Uniunea Europeană Uh, examinarea aspectelor științifice, tehnice, economice legate de mediu și socioeconomice cu privire la acest subiect. În raport vom examina anumite aspecte legate de mediu, pentru că nu este cazul să facem o analiză exhaustivă a tuturor implicațiilor care privesc uh, cercetarea științifică și tehnică. Identificarea principalelor probleme ce urmează a fi analizate la o dată ulterioară și aici Uniunea Europeană își poate aduce ă, aportul pentru că în acest ă, moment dezbaterile sunt destul de aprinse pe câteva subiecte și a patrulea obiectiv pe care grupul și l-a fixat, posibilele opțiuni și abordări privind cooperarea și coordonarea în domeniul conservării biodiversității marine din afara jurisdicțiilor internaționale. Acest grup de lucru a avut o serie de întâlniri în anii următori, s-au prezentat uh, rapoarte de activitate periodice și în 2011 a fost realizat primul pachet de recomandări structurale, structurate pe următoarele domenii. Resursele pentru genetica marină, zone maritime protejate, procese de evaluare a impactului de mediu, dezvoltarea capacităților și transferul de tehnologie marină. Uh, în 2012, ca urmare a uh, conferinței de la Rio, a fost publicat documentul uh, The Future We Want. În acest document, părțile s-au angajat să abordeze problema diversității marine în afara jurisdicției naționale, pe baza muncii întreprinse de grupul de lucru și înainte de încheierea celei de-a 69-a sesiune a adunării generale. Uh, în acest uh, an Uh, adunarea generală a ONU a decis deschiderea unor dezbateri și negocieri preliminare în cadrul unei comisii preliminare care își va începe activitatea la, în anul următor, în 2016, și care și-a fixat ca target redactarea unui raport la finalul anului 2017. În acest context se integrează și raportul nostru. Această uh, comisie va avea ca scop pregătirea negocierilor de fond cu privire la dezvoltarea unui instrument uh, internațional legal subordonat Convenției privind dreptul mării, care să acopere lacunele și să completeze acordurile aflate în vigoare în prezent. Pescuitul și stocurile de pește migratoare sau aflate în apele internaționale sunt deja reglementate, așa cum știm, prin acordul din 1995 privind uh, stocurile de pește. Totuși, în cadrul acestor uh, negocieri, vă semnalez intenția unor uh, state de a uh, scoate pescuitul din aceste negocieri sau din viitorul acord internațional. Este foarte important, în opinia mea, și aceasta voi sublinia în raport, ca acordul din 1995 să nu fie schimbat în urma acestor negocieri, pentru că acest uh, document a stabilit anumite reguli foarte clare și corecte din punctul meu de vedere în plan juridic la nivel internațional, cum ar fi modul de lucru al organizației regionale pentru gestionarea pescuitului, abordarea precaută sau măsurile de conservare. Este foarte important pentru Uniunea Europeană să militeze în acest, uh, sub acest aspect, în acest context, pentru că deschiderea subiectului ar uh, afecta, în opinia mea, noua politică de pescuit și ar uh, angrena o serie de divergențe care ar pune în discuție ceea ce am adjudecat până acum, atât în cadrul Uniunii Europene, dar și în acordurile noastre bilaterale de pescuit. Desigur că există o serie de lucruri care pot fi aduse la zi și care trebuie să completeze vechiul acord, dar acesta trebuie să fie parte integrantă a unui nou instrument internațional și nu să asistăm la o înlocuire a vechiului instrument. De asemenea, voi susține raportul meu, ceea ce și Comisia susține, și anume că pescuitul trebuie să fie parte clară a acestui acord. Totuși, așa cum a reieșit din analizele făcute de grupul de lucru al Națiunilor Unite și dintr-o serie de studii independente, Uh, realizate de organizații neguvernamentale, dar și de uh, corpuri științifice. Experiența de zi de, cu zi ne arată lucrul acesta. Problema nu este uh, lipsa unor reglementări internaționale, în opinia mea, ci în principal lipsa de coordonare și cooperare între diversele instrumente și domenii. Se poate întâmpla ca, în, conform situației uh, actuale să se decide protejarea unei zone maritime pentru salvarea stocurilor de pește sau refacerea acestora, dar această decizie nu privește și nu obligă uh, stoparea altor activități ce se pot desfășura în aceleași zone, cum ar fi minerit sau construirea de conducte uh, sau exploatarea de resurse energetice. Pentru aceste cazuri însă trebuie să existe, în opinia mea, un nou instrument, dat fiind impactul cel puțin a celor două activități pe care eu le-am menționat anterior asupra mediului, uh, eu considerând că mediul și problematica pescuitului trebuie să se întrepătrundă, trebuie să-l avem în vedere și să căutăm un echilibru în a le proteja uh, util pe amândouă. Deci este nevoie de un instrument care să stabilească modul instituțional de coordonare, cooperare și gestionare a biodiversității. Uh, de asemenea, cred că acest instrument Uh, trebuie să ofere pârghii prin care o zonă declarată protejată să fie cu adevărat protejată de toate tipurile de exploatare a resurselor. Avem uh, în Europa situația deltelor, dar și alte, altor zone protejate. Pentru ca acest lucru să fie realizat, uh, din punctul meu de vedere, trebuie să cădem de acord asupra nevoii de a avea câteva principii pe care vi le propun în discuție și anume că această ă, biodiversitate marină să fie considerată parte a moștenirii întregii umanități, ă, fără schimbul de informații, de analize și de cunoștințe între toate domeniile care privesc biodiversitatea și resursele marine, nu putem avea o imagine de ansamblu asupra problematicii. De asemenea, trebuie să căutăm ă, un echilibru între zonele protejate și exploatarea sustenabilă acest nou instrument trebuie să asigure un sistem de monitorizare și raportare pentru a evalua progresele și eventual a corecta o serie de chestiuni care intervin în uh, implementare și, în fine, uh, nevoia de a găsi modalități de responsabilizare a celor uh, implicați. Sunt principii pe care vi le propun în dezbatere și cred că trebuie să fie parte a acestui raport. Este astăzi primul, prima schimb de opinii, sunt foarte deschis uh, ca să lucrăm împreună în acest raport. Uh, voi accepta opiniile dumneavoastră, vom avea discuții pe ele, pentru că uh, ar fi, în opinia mea, o foarte bună posibilitate ca să judecăm un punct de vedere comun al Uniunii Europene necesar în abordarea lucrărilor grupului de lucru de la ONU. Vă mulțumesc! Merci Madame Nicolai. D'abord, je vais m'exprimer me, en tant que rapporteur fictif et simplement euh, vous remercier. Întâi mă voi exprima în calitate de raportor fictiv și vă voi mulțumi pentru uh, munca pe care ați depus-o și vă voi spune că uh, zonele din afara jurisdicțiilor naționale adăpostesc o biodiversitate excepțională și sunt amenințate mm, din cauza unei guvernanțe internaționale deosebit de limitate. De pildă, în momentul de față nu există nici un cadru uh, global care să, cre- uh, să permită crearea de zone marine protejate. Nu există nimic, cum s-a spus. Sunt discuții duse de ani de zile în diferite formuri care ne-au permis să identificăm amenințările. Și mă gândesc în special la supraexploatarea resurselor naturale și la uh, schimbările climatice. Uh, în 2011, la adunarea generală a Națiunilor Unite, statele au căzut de acord ca viitoarele discuții să fie structurate în jurul a patru teme resursele marine genetice, instrumentele de gestiune pe zone, studiile de impact asupra mediului și consolidarea capacităților și transferul de tehnologie. După părerea mea, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să fie motorul, cum ai spus tu, uh, la nivel internațional pentru crearea de noi instrumente internaționale constrângătoare de data aceasta uh, COP21 se va uh, organiza la Paris în curând și sigur că va fi un moment important pentru a transmite acest mesaj. Și sunt de părere că trebuie să transmitem împreună acest mesaj, cum spunea Norica. Iată, acesta era o piatră pe care am vrut să o pun pentru a consolida edificiul, dar vom lucra împreună. Uh, alți colegi doresc să intervină? Da? Ricardo, ai cuvântul? Da. Sunt uh, raportor fictiv. bom, como a colega Norica Nicolai disse, esta é de facto uma primeira. cum spunea uh, colega Norica Nicolae, încă nu am ajuns la un acord pe acest subiect, dar sunt de acord cu abordarea propusă de colega noastră. Voi repeta deci ce a spus și de asemenea ce a spus președintele Cadec. Uh, și poate că voi repeta anumite aspecte, însă sunt aspecte deosebit de importante. În 2015 a avut loc adunarea generală a ONU care a adoptat acest document deosebit de important s-a decis să se creeze instrumente internaționale juridice constrângătoare în domeniul convenției privind protecția biodiversității marine în zonele din afara uh, zonelor geografice, deci exclusiv în zonele uh, geografice această decizie este apogeul unui proces uh, care este în desfășurare din 2004 și este legată de uh, conservare, de utilizarea durabilă a vieții marine genetice în zonele unde nu există jurisdicție națională. Doream să subliniez că unul dintre elementele cheie ale discuției grupului de lucru care a lansat ideea patrimoniului comun al umanității și aplicabilitatea acesteia în special în ceea ce privește resursele genetice ale mării adânci, care reprezintă deci biodiversitatea, vorbește despre zonele afar, aflate în afara jurisdicțiilor naționale, și după cum știm cu toții, este vorba despre speciile migratoare, despre ton, despre rechin și așa mai departe. Uh, și la adâncime mică avem uh, și uh, speciile care trăiesc uh, pe fundul mării, dar există o activitate care are un potențial emergent. Este vorba despre foarte marile stocuri de pește pelagic. Deci un, sunt o activitate deosebit de importantă și apoi mai sunt tonii și rechinii, deci ei fac parte din aceste specii. Ceea ce înseamnă că această discuție a avut loc într-un uh, context destul de consensual și uh, pe bună dreptate. Uh, în, cadrul întâlnirilor succesive ale grupurilor de lucru, consensul s-a rupt pentru că unii au estimat că cadrul actual de pescuit este adecvat, în timp ce alții socotesc că există lacune. Deci, da, există anumite lacune în ceea ce privește contabilizarea pescuitului în contextul biodiversității și această dihotomie a fost subliniată în timpul ultimei întâlniri a grupului de lucru. Cu această ocazie au fost țări care au afirmat că uh, Uh, nu este cazul să se realizeze un nou acord. Uh, ei se refer, sunt țările care se referă la acordul de uh, stocuri din 1985. După cum a spus foarte bine doamna Mirica Nicolae, nu punem sub semnul îndoielii acest acord, ci organizațiile regionale sunt de asemenea implicate, dar sunt multe alte state care afirmă că în tot cazul pescuitul uh, este implicat de acest, de acest tip de pescuit în larg, pentru că peștii sunt parte a acestei biodiversități și pescuitul este una dintre activitățile cu cel mai mare impact asupra zonelor din afara jurisdicțiilor naționale. Anumite elemente ale acestui acord uh, care se discută, cum ar fi zonele marine protejate, trebuie neapărat să implice zonele de pescuit. Pescuitul este recunoscut ca activitate umane și anume cea mai difuzată în mediul marin. Deci, astăzi, în numeroase zone unde nu cunoaștem foarte bine tipurile de habitat, ă, pescuitul se face până la 2200 de metri și Karim Mersenin această dimineață ne-a vorbit despre zona arctică și a vorbit despre posibilitatea unui pescuit la adâncime până la 2000 de metri în aceste zone arctice. Mare adâncă despre care vorbim, în această zonă care este în afara jurisdicțiilor naționale, are una dintre cele mai interesante biodiversități ale planetei. Pescuitul este una dintre marile amenințări la adresa biodiversității, Ehm, zonele din afara jurisdicțiilor naționale, largul mării. Pescuitul la adâncime, în mod special, poate avea repercusiuni semnificative asupra speciilor care trăiesc la mare adâncime, nu numai asupra stocurilor directe, ci și pentru că distruge coralii reci, de exemplu, vorbim despre specii care trăiesc până la 5.000 de ani deci o durată de viață foarte lungă. Deci, acestea au un impact asupra complexității acestui ecosistem, acestui habitat, acestui biosistem și a biomasei, care înseamnă mult mai mult decât stocul țint. Pescuitul uh, este socotit uh, uneori cel mai dificil tip de pescuit pentru că se folosesc uh, instrumente de pescuit grele în largul mării la uh, uh, rezoluția Națiunilor Unite s-au prevăzut uh, dispoziții generale pentru conservarea stocului și protecția diversității marine în baza acestui acord din 1985 privind resursele genetice pe care l-am menționat. Trebuie așadar să subliniem importanța că statele trebuie să evalueze pescuitul uh, asupra populațiilor țintă și impactul atât asupra lor cât și asupra biosistemului. Deci trebuie evaluat impactul potențial, trebuie reduse efectele asupra acestor uh, populații. Și mi se pare important ca țările să ia măsuri pentru a elimina pescuitul excesiv, pentru a gestiona posibilitățile de pescuit, pentru a prevedea măsurile prevăzute în acest document și pentru a lua măsuri care le stau la dispoziție pentru a încheta în privința infracțiunilor. Mai vorbim aici și despre împărțirea beneficiilor care poate fi extins și către alți actori pentru resursele din largul mării există o obligație generală de a proteja mediul marin, iar obligațiile generale pentru largul mării reducerea amenințărilor produse de activitățile de pescuit în afara jurisdicțiilor naționale, cum ar fi ancheta științifică, toate acestea nu fac obiectul unui acord la nivel internațional și uh, pescuitul este implicat în mod intrinsec. Vorbim despre un raport de inițiativă Uh, care pare important în baza aspectelor deja menționate de doamna Nicolai, abordează aspecte legate de ecosisteme și nu doar de resursele de interes comercial. Identificarea și protejarea uh, sistemelor marine uh, vulnerabile în cadrul FAO nu este un lucru nou, bineînțeles conceptul de zonă ecologică de importanță biologică, așa numitele uh, EPSAS, uh, dintre care fac parte zonele din largul mării și de la Marea Dâncime, uh, fac obiectul unui studiu în cadrul programului de protejare a biodiversității. Protecția acestor zone marine acestor ecosisteme marine vulnerabile și a zonelor ecologice și biologice este fundamentală. În sfârșit, trebuie să ținem seama de importanța studiilor de impact asupra mediului prealabile înainte de orice intervenție în largul mării, mai ales în ceea ce privește aceste aspecte. Trebuie așadar să includem întâi transparența, limpezimea și implicarea societății mi-ar plăcea să o ajut pe doamna raportor pentru, în încercarea de a produce un document util în privința prescuitului și în contextul protecției biodiversității oceanelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai vrea cineva să ia cuvântul? Nu. Deci îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, mulțumindu-le membrilor acestei comisii pentru că ne-au invitat să luăm cuvântul aici și de asemenea pentru că au venit cu această idee a unui raport privind evoluțiile uh, din uh, perspectiva pescuitului Uh, și a unui nou instrument uh, uh, înclus pentru protecția biodiversității din zonele din afara juridicilor naționale. După cum a spus doamna Nicolae, este un proces îndelungat care a început după întâlnirea la vârf de la Johannesburg din 2002 privind dezvoltarea durabilă, care a acordat o importanță crescând biodiversității marine uh, și acest lucru a fost pe atunci uh, strâns legat de uh, pescuitul pe fondul mării, după cum a spus domnul Santos. De atunci uh, au avut loc foarte multe evoluții în ceea ce privește pescuitul la mare adâncime. Încă din 2006 ONU a hotărât să folosească instrumentul, pornind de la propriile uh, decizii privind pescuitul, începând cu 6105 din 2006, care uh, obliga statele să evalueze uh, impactul pescuitului la marea adâncime și apoi să vină cu Uh, măsuri de limitare a pagubelor. Altfel, neavând voie să-și continue activitatea pescuit până în 2008, uh, mai multe rezoluții au fost adoptate de atunci și uh, acest lucru a asigurat faptul că statele și în special Uniunea Europeană și statele membre au adoptat reglementări, întâi pentru a identifica aceste zone, apoi pentru a le închide pentru pescuiți și pentru a lua măsurile necesare în vederea evitării impactului negativă a acestor ecosisteme marine. Vreau să subliniez că este un proces care a fost coordonat în mare măsură de Uniunea Europeană și, practic Uniunea Europeană este poate prim, singurul grup de țări sau singura entitate care a adoptat regulamente chiar pentru zone în care nu există zone venind uh, de la autoritățile uh, de specialitate. După cum uh, din nou a spus corectul doamna Nicolae, vorbim despre un uh, proiect care, un proces care a avut loc până în 2011, dar a fost încetinit. În cele din urmă am căzut de acord asupra unui set de recomandări care au dat naștere unui nou proces vorbit despre Rio Plus 20, unde în ciuda opoziției considerabile a unui mic grup de state foarte vocale, le voi numi Statele Unite, Rusia, Canada, Islanda, Japonia și Norvegia, deci în ciuda opoziției lor am reușit să obținem un angajament conform căruia până la sfârșitul celei de-a 69-a sesiuni, care va, avut, care va avea loc în septembrie 2015, se va lua o decizie privind dezvoltarea unui nou instrument. Ca urmare a acestui lucru am avut trei întâlniri ale grupului de lucru, în cadrul cărora am discutat uh, zona de aplicare, parametrii și fezabilitatea unui instrument de acest tip și în ciuda opozițiilor, în ianuarie anul acesta am reușit să uh, redactăm un set de recomandări care uh, pe de-o parte, vorbea despre un instrument constrângător legal, un lucru că, la care se opuneau special Statele Unite, pentru că, după cum știți cu toții, Statele Unite nu sunt în favoarea niciunui act constrângător din punct de vedere legal, dar pentru a face acest lucru a trebuit să creăm o procedură pe două etape, în loc să ca după comitetul preliminar să uh, trecem direct la conferință. Va mai exista o a doua sesiune, după cum bine a spus doamna Nicolai, uh, care va fi urmat în uh, ca urmare a publicării unui raport, uh, vom lua o decizie pentru a vedea când vom începe conferința interguvernamentală. Deci acum suntem la începutul unui proces uh, Uh, care uh, va avea două întâlniri anul viitor și doi în 2017, care va discuta pachetul de măsuri asupra căruia s-a căzut de acord în 2011. Le voi numi resursele genetice marine, inclusiv uh, distribuția, instrumentele de administrare a zonelor, evaluarea impactului asupra mediului și crearea de capacități, precum și transferul de tehnologie. Aș putea spun că uh, Zona în care suntem de acord de cei mai mulți este că nu ar trebui să existe o subminare a instrumentelor existente și acest lucru a fost legat de acordul privind stocurile de pește ale ONU, uh, în privința căruia multe state, cel puțin acele 82 de state care au semnat acest acord, uh, Uh, de la Uniunea Europeană până la Statele Unite, Rusia, Brazilia și altele, până la anumite uh, insule, state în dezvoltare, au fost de acord că aceste discuții nu trebuie luate și că acesta este instrumentul potrivit pentru a ne ocupa de stocurile de pești migratorii. Există un singur stat din lume care uh, a declarat la ONU că aceste discuții trebuie să corecteze acordul existent și este vorba despre Argentina, care își are propriile măsuri pentru a adopta această poziție. Uh, un ultim lucru, noi uh, la Uniunea Europeană suntem un mare, sprijinim foarte puternic acest acord uh, și uh, RFM-ul nu sunt cel mai bun, nu sunt uh, perfecte, dar sunt cel mai bun instrument pentru a administra zonele de pescuit cât se poate de bine și cu siguranță, așa cum a subliniat doamna Nicolai, nu vom permite subminarea rolului acordului sau a RFM-urilor. Cred că vom fi într-o companie selectă când vom proteja acest, aceste zone și eh, cred că am înțeles eh, foarte bine mesajul eh, de, din această dezbatere preliminară. Ne vom asigura că prin acest acord să fie posibil să obținem o mai bună cooperare a instituțiilor existente pentru a ne asigura că uh, activitățile din zone din afara jurisdicțiilor naționale sunt administrate astfel încât să nu aibă un impact negativ asupra biodiversității care deja uh, suferă de pe urma multor factori de stres, fie că este vorba de schimbările climatice, poluarea prin plastic, supraexploatarea speciilor și așa mai departe. Deci acesta este modul în care vedem noi lucrurile uh, în ideea de a ne angaja în favoarea unei abordări ecosistemice a pescuitului care să fie și pusă în aplicare. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Norica, dorești să intervii să mai spui câteva cuvinte? Da, aș vrea să mai uh, spun câteva cuvinte. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste observații foarte valoroase. Într-adevăr, este vorba de o chestiune complicată, încă mai discutăm despre aceasta, dar pentru a ne asigura că viitorul economiei și al oamenilor este bun, atunci trebuie să avem instrumente juridice foarte clare când vine vorba de exploatarea resurselor maritime. Mă bucur că ați hotărât să menținem instrumentele pe care le avem până acum. Desigur, dacă doriți, am observat că sunteți interesați de acest raport, vom dezvolta o viziune legată de acest instrument juridic. Eu sunt foarte deschisă la a avea întâlniri cu dumneavoastră, la a primi amendamente și poate vom putea discuta aspecte concrete legate de acest instrument juridic împreună cu Comisia. Am uh, promis că din partea mea va veni un uh, amendament um, în care voi um, spune că nu sunt de acord cu atitudinea Rusiei și a SUA cu privire la modul în care s-au gestionat lucrările din cadrul adunării generale a ONU. Ar trebui ca aceste țări să-și asume responsabilitatea unui astfel de instrument juridic și lumea marină să nu fie lăsată um, neglijată. Mulțumesc, domnule Nicolai! În această dimineață, la începutul ședinței, am, uh, avem o informare de făcut. Nu am făcut-o deoarece lucrurile au fost cam haotice de dimineață. Aș vrea să vă atrag atenția cu privire la un punct foarte important legat de executarea bugetului pe 2015, ca urmare a notei trimise de secretariat pe 8 octombrie. Ca în fiecare an, Comisia Europeană cere autorității bugetare a Parlamentului și a Consiliului să autorizeze un transfer de credite de plată pentru, de la liniile bugetare pe care nu s-au co, con, consumat toți banii pentru celelalte linii bugetare. Așa că bugetul pe 2015 va fi consolidat pentru liniile 3 și 4, securitate și cetățenie și Europa în lume. Creditele vin de la rubricile 1 și 2, care sunt creștere inteligentă și inclusivă și creștere durabilă și resurse naturale. Anul acesta e vorba de 424 de milioane de euro, adică 0,3% din bugetul global. E vorba de patru linii bugetare, de gemare de, pe care, de la care se vor lua niște bani, 21,7 milioane de euro, 30,7% mai puțin pentru acele linii. Linia bugetară cea mai afectată este cea legată de control și de punere în aplicare. Se vor lua 13 milioane de euro de acolo, adică 36%. Comisia explică faptul că se vor cheltui mai puțin bani decât s-au prevăzut pentru închirierea de nave, lucru care justifică această tăiere bugetară nu am primit uh, nicio explicație pentru reducerile bugetare pentru celelalte trei linii afectate. Eu vreau să vă atrag atenția cu privire la această tăiere bugetară semnificativă pentru bugetul uh, regional și pentru pescuit. Nu avem niciun mijloc de acțiune pentru a împiedica această reducere bugetară, dar am ținut să vă informez despre aceasta. Nu știu dacă este cineva aici din partea comisiei care poate să ne răspundă la asemenea întrebări. Eu oricum uh, doresc să trimit o scrisoare comisiei și voi da, vă voi da și dumneavoastră să o validați. O scrisoare semnată de mine. Dorește cineva să intervine cu privire la aceste chestiuni bugetare? pentru că este totuși uh, o problemă destul de importantă. Noi am cerut ca bugetul să fie menținut, dar ei continuă să, uh, să taie din acesta. Am vrut doar să vă informez. Dacă sunteți de acord, acum vom trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit. Acest raport din proprie inițiativă a fost atribuit grupului ECV. Doamna Ruja Tomasic a fost uh, numită raportoare pentru acesta. Astăzi vom asista la un prim schimb de opinii. Doamna Tomasic, aveți cuvântul. Vă rog. Oui. Sosi? Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Op... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, pescuitul costier artizanal reprezintă o formă de pescuit foarte importantă pentru statele membre ale Uniunii Europene. Acest uh, tip de pescuit um, ne ajută să facem trecerea către un pescuit durabil, dar, desigur, uh, depinde de caracteristicile și uh, particularitățile diverselor regiuni. Pentru majoritatea statelor, Pescuitul costier artizanal reprezintă o activitate tradițională de pescuit, este un mod de viață și o activitate importantă pentru subzistență. Sunt anumite regiuni care depind de măsuri specifice și de subvenții care să le permită să continue dezvoltarea acestei activități. Regulamentul din 2013 cu privire la politica comună de pescuit pune accentul pe regiunile de coastă și sublinează importanța regiunilor uh, insulare care sunt în Malea Liberă și care depind de pescuit. Acestea sunt prioritare. E vorba de regiunile situate la maxim 12 mile marine de țări. Regulamentul din 2014 cu privire la Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit uh, pun pune accentul pe diversificare și pe inovare în sectorul pescuitului în general, lăsând uh, în plan secund uh, pescuitul artizanal. De asemenea, programul uh, Orizont 2020, de o valoare de aproximativ 79 de miliarde de euro, reprezintă un program important pentru cercetare și inovare în acest domeniu. inovare ar putea să se facă parțial din fondurile structurale pentru investiții ale Uniunii Europene, dar nu putem să nu menționăm lipsa de investiții suficiente în cercetare, în știință, lipsa de mijloace necesare, absența colaborării între sectorul public și privat. În uh, ultimii ani s-au investit mai mult în uh, controlul și monitorizarea pe activităților de pescuit și a mărilor, dar totuși nu este suficient. Simplul proces de obținere a unei licențe de pescuit durează foarte mult și este foarte costisitor și, de asemenea, presupune mijloace suplimentare uh, limitând astfel um, posibilitatea de exploatare eficientă a resurselor și diversificarea în acest sector. Posibilitățile de diversificare ar duce la crearea de noi locuri de muncă, însă ar duce la crearea de locuri de muncă și ne-ar putea oferi oportunități în cadrul uh, domeniului sectorului de creștere verde. Ne concentrăm însă cu probleme demografice în aceste regiuni. Populația pleacă de acolo, de asemenea, există regiuni de coastă care se găsesc în vecinătatea unor regiuni foarte bine dezvoltate, dar nu reușesc să le um, ajungă. Tocmai de aceea trebuie să se profite de turism, de sectorul pescuitului, care nu ar trebui să rămână în urmă. Turismul este foarte important, este o sursă foarte bună de câștig și de asemenea poate sprijini activitatea de pescuit și diversificarea în acest domeniu de exemplu, prin crearea de restaurante, de hoteluri uh, pentru uh, găzduirea um, persoanelor de pe navele de pescuit. Dincolo de turism, activitățile culturale și artistice ar putea contribui și ele la îmbunătățirea situației în acest sector, artizanatul, muzica, dansurile și ele ar putea fi folosite în acest sens. Promovarea tradițiilor istorice, de exemplu, expoziții cu uh, echipamentul tradițional folosit pentru pescuit, uh, toate acestea ar putea fi expuse în muzee, ar putea fi atracții turistice. Astfel s-ar putea promova diverse regiuni uh, prin intermediul acestui turism legat de viața marină. Trebuie profitat deci de toate aceste aspecte legate de mediul înconjurător, punând desigur accentul pe protecția mediului. Trebuie de asemenea menționat faptul că pescuitul artizanal costier se confruntă cu numeroase provocări care trebuie luate în considerare, în special când vorbim de selectarea echipamentului de pescuit. este interzisă utilizarea uh, nevoadelor cu ochiuri, de exemplu, în unele regiuni. Avem o nouă politică comună de pescuit, deci trebuie ca aceste modificări să fie puse în aplicare în regiunea mediteraneană. Regulamentul pentru mediteran adoptat în 2006, trebuie aplicat. În acesta există norme cu privire la tehnicile de pescuit și la echipamentul de pescuit. Dar toate acestea trebuie armonizate și um, adaptate la noua politică comună de pescuit. Uh, suntem conștienți de faptul că pescuitul excesiv este una dintre principalele amenințări pentru stocurile piscicole. Sardinele și anșoa sunt uh, cele mai afectate specii. Când vorbim despre influența asupra stocurilor piscicole, trebuie să revizuim estimările cu privire la aceste stocuri. peștii care sunt uh, extrem de pescuite sunt, au o influență destul de mică în uh, activitățile industriale de pescuit. Cei care practică activități artizanale, de pescuit artizanal nu pescuiesc iarna, de exemplu. Dar pentru aceștia pescuitul artizanal rămâne un mijloc de subzistență fără ca aceștia să afecteze neapărat speciile ce sunt vizate de industrie. Programul Orizont 2020 reprezintă principalul program de cercetare și de dezvoltare și de asemenea de inovare în acest domeniu. Stimați colegi, acesta este primul meu raport de la intrarea Croației în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să vă prezentați eventualele observații, sugestii, comentarii, astfel încât să putem um, începe o dezbatere fructuoasă și să putem merge mai departe cu protejarea flotei de pescuit. Mulțumim, doamna Tomasici. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru aceste propuneri. Subiectul pescuitului artizanal este unul recurent deja de ani de zile în lucrările noastre. Suntem de acord că este nevoie de valorificarea și păstrarea acestea, acestui tip de pescuit, dar încă nu avem o definiție clară a acestei activități. Deocamdată se regăsește în regulamentul FEPAM, sub titlul um, Pescuitul artizanal. E vorba de navele de pescuit mai mici de 20 de metri. În cadrul acestui regulament s-a acordat o cofinanțare superioară și mai există și un regulament legat de aceste, aceste embarcațiuni de pescuit, dar nu știm exact ce înseamnă pescuitul costier artizanal. Oare ar trebui să folosim în definirea acesteia lungimea um, vapoa, lungimea navelor, 20-15 metri, să ne referim la echipamentul utilizat sau um, e, criterii legate de ieșirea pe mare, criterii legate de, um, po, de posesorul respectivei nave, nu avem criterii clare pentru definirea pescuitului artizanal. Ceea ce e foarte clar e că acest pescuit artizanal diferă foarte mult de la un bazin maritim la altul. Pescuitul artizanal nu este același în Canalul Mânecii, în Marea Nordului sau în Marea Mediterană. Cred că este interesant să abordăm toate aceste aspecte când vine vorba de regionalizare. Doamna Tomazici, eu voi înainta câteva amendamente în acest sens. Acum dau cuvântul colegii noastre, Clara Aguilera, care a cerut cuvântul deoarece este raportul din umbră. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Tomasici pentru că ne-a făcut un rezumat foarte interesant și de altfel e o coincidență poate, dar uh, prezentarea doamnei Tomasici corespunde cu ceea ce doream noi. Este un raport foarte important. Uh, vin din, uh, eu sunt din Spania, din Andalusia, care regiune în care pescuitul artizanal uh, este foarte important, ca în toată Spania de altfel. Deci, într-adevăr, trebuie să sprijinim acest tip de pescuit uh, prin măsuri cum ar fi diversificarea. Așa cum a spus uh, domnul Cadec și respect și eu, mie nu-mi place definiția pescuitului costier artizanal așa cum este ea prevăzută de politica comună de pescuit. Trebuie să țină cont de mulți parametri, poate prea mulți, și poate ar fi mai interesant să abordăm acest tip de pescuit în cadrul regionalizării, pentru că o definiție în politica comună de pescuit e greu de găsit, o definiție comună, dar eu cred că în orice caz că definiția pe care o avem în momentul de față este foarte limitată și nu acoperă întregul pescuit costier. Cred că trebuie să fie inclus și alți parametri și poate acest raport ar trebui să Um, insistăm pe regionalizare, pe integrarea acestui pescuit costier artizanal uh, într-o regionalizare. Doresc să vă spun că diversificarea ca măsură este foarte interesantă pentru că pescuitul artizanal este foarte limitat în timp și la nivelul resurselor. Deci, într-adevăr, trebuie să încurajăm diversificarea. Diversificarea a început deja, după părerea mea, E vorba de grupurile de dezvoltare a pescuitului care au fost deja lansate în perioada precedentă. Aceste grupuri uh, vor continua să existe, dar ne mai confruntăm cu o problemă și anume că în programele operaționale ele nu au fost încă aprobate, deci posibilitățile de alocare de resurse sunt foarte limitate pentru aceste grupuri, dar în orice caz eu sper că aceste resurse vor fi alocate rapid pentru ca grupurile de dezvoltare a pescuitului să fie create cu adevărat. Diversificarea este interesantă pentru că de multe ori activitatea de pescuit în multe sate pe care le cunosc eu din uh, zona mea reprezenta un mare număr de locuri de muncă uh, și nu mai este cazul astăzi, pentru că nu există alternative. Diversificarea poate deschide noi căi, o facem uh, prin intermediul turismului, al activităților culturale legate de lumea pescuitului și mediul acesta al pescuitului. Deci uh, există posibilități interesante care pot fi studiate în acest raport. În ceea ce privește inovarea, eu cred că uh, Niciun sector nu poate avea viitor dacă nu se inovează în sectorul respectiv. Problema inovării în acest sector este că e un sector mic, deci întreprinderi mici cu puține resurse. În consecință, e resursele private disponibile care pot fi dedicate inovării sunt limitate și de aceea e nevoie de resurse publice. Inovarea în acest sector nu este însă finanțată, dar este absolut necesară pentru a privi spre viitor. Deci inovarea, cercetarea sunt elemente foarte importante pentru aceste întreprinderi care însă au resurse foarte limitate și de multe ori nu pot să financeze, să-și financeze viitorul prin uh, inovare. Și aici finanțarea publică țintită cu programe operaționale, deci investiții publice concrete, nu doar din partea instituțiilor comunitare și din partea statelor, dar și din partea autorităților regionale, trebuie să aibă obiectivul de a stimula această inovare pentru a garanta un viitor. Deci, iată, diversificarea și inovarea sunt cele două aspecte importante pe care le putem aprofunda în acest raport și care pot să ofere astfel alternative. Vă dau un exemplu pe care îl cunosc bine, din regiunea mea. San Lucas de Baravela, lângă Cadix. Este o zonă foarte populată, este o localitate cu 200 de mii de locuitori, deci iată un oraș destul de mare. Și uh, acest uh, oraș este strâns legat de sectorul pescuitului, dar Um, astăzi, pescuitul artizanal încă existent este foarte limitat, dar orașul este totuși foarte legat de sectorul pescuitului și există multe ocazii care pot fi folosite pentru a dezvolta sectorul uh, de diversificare spre turism. Uh, estuarul fluviului Guadalquivir se află foarte aproape și astfel se pot crea locuri de muncă. Deci persoane care în trecut practicau doar pescuitul își pot diversifica activitățile rămânând în același mediu al mării și astfel uh, se sprijină locuri de muncă și prin intermediul grupului de grupurilor de dezvoltare a pescuitului, dar și prin alte inițiative interesante. E vorba de um, coasta din, de aproape de Almeria, implicând uh, satele de pescări. Deci, um, în încheiere, raportul este unul important, după părerea mea, Trebuie să găsim mai multe finanțări pentru a ameliora situația din zonele de coastă, pentru că pescuitul nu mai poate să aducă aceste finanțări, dar turismul, cultura, alte inițiative pot aduce resursele necesare pentru a stimula astfel și resursele în domeniul pescuitului. Mulțumesc. Eh, Mrs. Bilbao. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Bilbao. Sí, gracias, eh, presidenta. Agradecer la ponente toda la... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamne raportor, pentru toate explicațiile pe care le-a oferit. Toți membrii acestei comisii suntem preocupați de faptul că pescuitul artizanal de, de coastă nu a fost uh, definit mai bine Într-adevăr, nu există o definiție unică. Folosim criterii diverse, diferite, pentru a defini pescuitul artizanal și printre aceste criterii am putea folosi um, zonele sau suprafețele, așa cum a spus colega. Sunt de acord că trebuie să diversificăm activitatea în zonele de coastă care depind de pescuit. Ei bine, cum se poate face această diversificare prin inițiative culturale, în turism? S-au evocat toate aceste posibilități, dar eu doresc să abordez un alt element care mi se pare foarte important și care deocamdată a fost refuzat aici în Parlamentul European. Am putea defini originea pe etichete, deci să menționăm originea, proveniența peștelui pe etichete ca să arătăm caracteristicile sale regionale, deci astfel se califică acest uh, produs într-un mod unic. Și acest lucru e foarte important pentru regiunile de coastă care depind mult de pescuit. Dacă pe etichetă văd că cumpăr sardine eh, din Cantabria, poate voi fi gata să le plătesc mai scump pentru a garanta dezvoltarea acestei zone pentru a-i permite să se diversifice. Până azi, Parlamentul European a votat împotriva acestei posibilități. Eu aș dori să folosim acest raport uh, ca să vedem dacă acum Parlamentul e dispus să includă în acest proces de diversificare și valorizare care este necesar pentru pescuit în aceste zone de, din aceste zone de coastă să vedem dacă trebuie să facem un efort pentru a indica originea pe etichetă. De ce e important acest lucru? E important pentru cel care pescuiește, dar și pentru consumator care e gata să plătească. Dacă doresc ceva exclusiv, indiferent de produs, vreau să știu de unde vine produsul. Ce se întâmplă azi cu peștele? Ei bine, în momentul transformării lui, în contextul transformării lui industriale, nu se mai face această distinție și Astfel se aduce un adevărat prejudiciu sectorului pescuitului artizanal. Deci eu voi depine, de, depune amendamente în acest sens. Când vorbim despre diversificare, cred că trebuie să asigurăm o cooperare între zonele de coastă și centrele tehnologice. În momentul de față, tehnologia se aplică și în valorizarea produselor. Vorbim despre noi produse, noi tipuri de consum, mai ales în rândul tinerilor, dar trebuie să vorbim întotdeauna despre produse de calitate. Uh, bucătarii, inclusiv cei din marile restaurante, doresc și pot să valorizeze produsele care vin din aceste zone specifice. Am vorbit despre acest produs, dar putem vorbi și despre alte produse Deci, haideți să încercăm să abordăm lucrurile altfel, să încercăm să găsim soluții pentru aceste produse. Să mai pun și alte întrebări. Putem crea un muzeu, un centru de informare și așa mai departe. Dar atunci când vorbim despre inovare în aceste zone de pescuit, prin diversificare, trebuie să punem în centrul eforturilor noastre produsul și um, toate inițiativele trebuie să fie legate de o marcă um, clar definită care să promoveze ocuparea și trebuie să nu uităm uh, ocuparea femeilor. Atunci când vorbim despre diversificare, trebuie să uităm că femeile reprezintă o parte de neneglijat din această aceste activități care este pescuitul artizanal. Deci, trebuie să vorbim despre toate activitățile realizate de femei și anume procesare. Deci trebuie să vorbim despre femei în contextul pescuitului artizanal și să vedem cum se poate face legătura între diversificare și acest tip de activitate artizanală sau nu. S-au uh, dezvoltat proiecte foarte interesante în regiunile de pescuit. În uh, acest sens, deci pe baza cunoștințelor noastre tehnice, putem să facem toate aceste lucruri. Deci, politica comună de pescuit este instrumentul nostru de bază, dar noi trebuie să intrăm în detaliile diferitelor aspecte. Mulțumesc! Sure. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Colega noastră, Muntenero Aguilar, um, trebuie să se ocupe de acest raport, uh, dar nu a putut să vină astăzi, așa că voi citesc eu, voi citi eu acum uh, această notă. Provocarea este diversificarea uh, spre alte tipuri de producție. În domeniul pescuitului, pescarii trebuie să își diversifice sursele de profit prin diferite alte tipuri de activități. Diversificarea în domeniul sau în zonele de pescuit poate fi înțeleasă de mai multe feluri diversificarea activităților prin uh, noi tehnici de pescuit, prin uh, vânzarea directă consumatorilor uh, sau procesarea produselor de pescuit, dar poate însemna și dezvoltarea altor activități prin care pescarii și familiile lor continuă să pescuiască, dar au și o activitate complementară în domeniul turismului, sportului sau alte domenii. De exemple, în sectoare care nu sunt direct legate de pescuit, dar legate de apă, cum ar fi energiile regenerabile sau alte sectoare maritime emergente. Fondul European de Pescuit are și obiectivul să ajute locuitorii din zonele de pescuit să-și amelioreze viața dezvoltând noi activități și sprijinind comunitățile de pescar să găsească noi modalități de a-și consolida economiile și să găsească alternative de surse de venit pentru pescari și familiile lor. În multe cazuri, s-ar putea ca cel mai mare potențial de dezvoltare să fie în afara sectorului pescuitului și implică o serie de activități foarte diverse, cum ar fi turismul, serviciile sociale, arta, cultura, energiile regenerabile, tehnologiile informaționale, și noi tipuri de proiecte de antreprenoriat uh, legate de apă. Politica maritimă integrată încearcă să răspundă la principalele provocări cu care se confruntă mările noastre și um, pescarii trebuie să participe de la poluare la dezvoltarea coastelor, la supravegherea zonelor sau noi activități, cum ar fi uh, energia eoliană offshore, acvacultura sau turismul um, nautic sau de coastă. Eh, pe lângă politica maritimă integrată, Comisia consolidează creșterea albastră cu obiectivul de a structura într-o singură strategie toate activitățile, tuturor activităților legate de mare, creând astfel un nou potențial pentru inovare, creștere și crearea de locuri de muncă. Trebuie să folosim această strategie pentru a ne concentra pe ideile noastre de a inova și de a diversifica pescuitul în regiunile dependente de pescuit. Creșterea albastră trebuie să fie consecventă cu conceptul dezvoltării durabile și să folosească în sensul larg standardele uh, de mediu sociale și economice. E important ca oamenii să profite de pe urma acestor provocări care afectează întreaga societate din acest domeniu și propunem să fie dezvoltate cinci domenii în regiunile dependente de pescuit, să crească venitul din produse secundare din pescuit. Principalul produs al pescuitului este, bineînțeles, peștele, dar produse secundare pot fi folosite pentru a genera venituri adiționale. De exemplu, deșeurile de pește pot fi folosite ca nutreț sau uh, um, ca îngrășământ, dar exemple inovante din Suedia uh, includ haine uh, și alte tipuri de produse uh, din deșeuri de pește. În al doilea rând, atragerea turiștilor și a practicanților sporturilor marine sau maritime. Multe zone consideră turismul ca fiind o modalitate de a genera venituri suplimentare și în ultimii 10 ani turismul a fost uh, unul dintre sectoarele care se dezvoltă cel mai mult din economia. Comisia, statele membre și regiunile trebuie să coopereze pentru a evalua nevoia de a crea strategii inteligente și inovante ca soluție pentru a face față um, caracteristicii sezoniere a pescuitului. Astfel trebuie să creeze noi experiențe, produse și servicii complementare care vor fi integrate în comunitățile locale, mai ales în legătură Um, cu moștenirea culturală maritimă și cu sporturile de apă. În al treilea rând, să se consolideze co- cooperarea cu universitățile și centrele tehnologice pentru a încuraja crearea de întreprinderi. Dezvoltarea durabilă a economiei albastre necesită mai multe investiții în cunoștințe și în programele de cercetare pentru a se promova idei noi și modalități de dezvoltare a unor activități în comunitățile locale de către antreprenori tineri care trebuie sprijiniți. Multe dintre aceste activități duc la dezvoltarea de, de creare de companii în domeniul economiei albastre care trebuie să fie finanțate din, de companii de capital risc sau alți investitori Uh, consolidarea cooperării între uh, antreprenorii locali uh, și universități pot duce la crearea de noi, loc, de noi uh, companii care, la rândul lor, creează noi locuri de muncă. Nu, în al patrulea rând, dezvoltarea de programe de formare, sta, formare. Statele membre și autoritățile regionale trebuie să creeze o dimensiune socială în cunoștințe în domeniul maritim, uh, pentru a forma tinerii uh, pentru ca ei să aibă acces la uh, profesii din acest domeniu. Deci e nevoie să sprijine învățământul superior și uh, formarea în meserii și să se includă perspectiva economiei albastre și să se încurajeze conștientizarea în rândul tinerilor, oferându-i un profil mai important la toate nivelurile de educație și în, acel, în al cincilea timp protejarea activităților de pescuit. Dincolo de inovare și diversificarea noilor tipuri de pescuit, o serie de comunități mici sunt foarte dependente de pescuitul lor tradițional în țările din Sud, dar și în alte regiuni din Europa, există tradiții culturale și tipuri de pescuit tradițional care trebuie respectate de legiuitorii europeni având în vedere că este singurul tip de venit pe care le au uh, întreprinderi mici și familii din aceste zone, nu trebuie să uităm că um, este foarte greu pentru aceste familii să-și asigure traiul și le este, foarte, este, le este foarte greu să uh, schimbe ocupația. Vreau să mulțumesc încă o dată doamnei raportor și sunt gata să cooperez la el cu colegii din comisie. Mulțumesc! Merci, Iaros. Mulțumesc, Iaroslav îi dau cuvântul colegului nostru Nonco Lopez. Mulțumesc mult, domnule președinte. Pescuitul costier artizanal este probabil cel care se adaptează cel mai bine pe politicii, noi politici comune de pescuit. Chiar dacă nu produce decât 27% din valoarea totală a produselor pescuite, produce mai mult de 50% din locurile de muncă. Uh, în timp ce în ultimii 15 ani am văzut o scădere a locurilor de muncă între 10 și 30%. Doresc să o felicit pe doamna raportor pentru raportul dumnei și vreau să fac câteva remarci prealabile. Sunt de părere că ar trebui să ținem seama de caracteristicile specifice ale pescuitului artizanal, care generează mari avantaje pentru comunități inclusiv în ceea ce privește locurile de muncă și că trebuie să stimulăm uh, folosirea unor uh, tipuri de pescuit cu uh, impact mai mic. Deci, raportul ar trebui să vorbească despre mecanisme care să garanteze recunoașterea externalităților pozitive prezentate de pescuitul artizanal, care nu sunt remunerate de piață. Uh, Uh, atât din punctul de vedere al mediului, cât și al coeziunii economice și sociale a comunităților costiere. Și în acest sens trebuie să prevedem măsuri specifice privind accesul preferențial la resurse, la uh, administrarea flotei, la subvențiile publice și la comercializare. Pe de altă parte, trebuie să mizăm pe recunoașterea sectorului pentru că, așa cum a spus doamna Bilbao, să valorizăm activitățile care uh, au loc uh, pe mal și pentru a recunoaște rolul femeii în aceste activități. Uh, cele câteva femei care lucrează în domeniul pescuitului sunt adesea angajate, lucrează în sectorul artizanal. Uh, Trebuie să luăm în calcul posibilitatea de a propune mecanisme specifice de sprijin, ținând seama de uh, slăbiciunile structurale ale pescuitului costier artizanal, care este mai expus altor tipuri de impact exterior. Deci o îndemn pe doamna raportor să lucreze în acest sens pentru că acest raport să fie folosit pentru consolidarea viabilității pescuitului artizanal și va putea conta pe sprijinul nostru total. Mulțumesc mult, stimate coleg. Paco? Mulțumesc, domnule președinte. Avem în față un raport deosebit de important, important pentru Europa, foarte important pentru Spania, țara mea, și pentru comunitatea autonomă din Galicia pe care o reprezint și unde pescuitul artizanal joacă un rol deosebit de important. S-a vorbit despre finanțare, da, există o finanțare prevăzută pentru prescuitul artizanal, pentru cei care lucrează în acest domeniu. Cred că este este un uh, fond deosebit de important și alt lucru important este că uh, aprobăm, așa cum a spus colega noastră, programele operaționale și suntem pe care să o facem. Uh, inovația și diversificarea sunt importante. Am vorbit mult despre diversificare. În ceea ce privește inovația, aș spune din partea mea că mai avem mult spațiu de manevră, mai ales în domeniul pescuitului artizanal. Mă gândesc de pildă la comercializarea produselor, la platformele tehnologice care vor putea fi puse la punct pentru a vinde online uh, produse produsele din pescuit, inovația pentru a găsi moduri de a transforma aceste produse din pescuit care nu pot fi destinate alimentației, să încercăm să găsim forme inovatoare de transformare a acestor produse. Inovație, a condițiilor de securitate a vasului, la igienă, teramatorului și așa mai departe, inovație în ceea ce privește eficiența energetică. Toate aceste lucruri sunt de asemenea aspecte unde inovația poate juca un rol important. Inovație și pentru înlocuirea tipurilor de pescuit. Știți că aveți această o, o obligație de descărcare, deci trebuie găsite zone de pescuit mai uh, selective și aici inovația joacă un rol. Vorbeam mai devreme despre despre siguranța vaselor și despre diversificare. Diversificare este necesar, cum au spus și alții, mai ales în regiunile care sunt foarte tributare pescuitului, pentru că avem și turism maritim, turism gastronomic, turismul uh, legat de pescuit. În Galicia am creat uh, turismul farurilor, adică uh, sunt vizitate farurile care dirigează vasele și deci aceste faruri se găsesc în niște locuri extraordinare, sălbatice, înconjurate de coaste abrupte. Și aceste zone uh, au adesea și o zonă turistică foarte clar definită. Deci iată cum am putea să diversificăm. La modul general aș spune că este un raport deosebit de important și doamna Tomasici uh, puteți fi sigură că toată lumea uh, vă va prezenta amendamente pentru a îmbunătăți raportul. Mulțumesc, Paco! Doamna Briano, vă rog. Presidente, volevo ringraziare anch'io la... Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc colegei Tomazici pentru acest raport important. Cred că deja am spus această, în această dimineață, atunci când am intervenit cu privire la ton, că prin această politică comună de pescuit în Europa am fixat câteva principii importante pe care trebuie să continuăm să le promovăm, în special când vine vorba de durabilitate. Avem însă în față două mari provocări. Odată, dimensiunea externă pe care trebuie să lucrăm cu toții și cealaltă, ajutorul și sprijinul pentru pescuitul costier artizanal. Pe de o parte, principiile generale ale politicii comune pentru pescuit se aplică tuturor, pe de altă parte, însă, cei care practică activități de pescuit artizanal se simt penalizați câteodată. Eu vin dintr-o zonă unde se fac um, astfel uh, de activități de pescuit și cei care le practică se simt dominați de pescuitul industrial. Așa că trebuie să avem grijă la ce facem, deoarece totul se reflectă în domeniul pescuitului artizanal. Și de asemenea trebuie să lucrăm pentru a găsi o definiție, dar deja am spus acest lucru, definiția ar trebui adaptată în funcție de regiune. De exemplu, condițiile meteo și condițiile marine nu sunt aceleași în Marea Mediterană ca în alte mări mai mici, mai închise. Nici tehnicile de pescuit nu sunt aceleași, nici instrumentele folosite nu sunt aceleași. Până la urmă, e datoria noastră să clarificăm acest concept de pescuit artizanal. De asemenea, e nevoie de inovare, da, foarte bine, trebuie să ajutăm acest sector să meargă spre inovare și spre diversificare, pentru că mai apoi diversificarea poate să sprijine pescu, uh, pescarii artizanali din punct de vedere economic. Există grupuri de acțiune pentru pescuitul artizanal. De asemenea, trebuie să sprijinim cultura și um, domeniul turistic care sprijină și ele la rândul lor pescuitul. De asemenea, trebuie să sprijinim din punct de vedere economic alte activități corelate pescuitului care permit, care sunt un fel de rampă de lansare pentru dezvoltarea pescuitului. Odată, trebuie să lucrăm pentru educarea consumatorului. Ca să ajutăm pescarii artizanali, trebuie ca cineva să le cumpere peștele. Etichetarea conformă a acestui pește este foarte utilă pentru consumator. Deocamdată nu există această cultură de a prefera un anumit tip de pește local față de alte tipuri de produse. Apoi, ocuparea femeilor, în special în acest domeniu al pescuitului costier artizanal. Acest subiect trebuie um, abordat în continuare, deoarece femeile sunt de multe ori uh, neglijate. Multe lucrează în acest domeniu, dar nu se știe. Deci mai avem multe de făcut în acest sens. Merci, Renata. Mulțumesc, Renata. Werner Kuhn. Cred că deja s-au spus multe lucruri corecte și mă bucur că uh, doamna Tomasici s-a implicat uh, atât de mult în favoarea pescuitului artizanal. A fost una dintre uh, solicitări și în timpul ultimului mandat parlamentar ca politica comună de pescuit să fie elaborată așa încât pescuitul mic și pescuitul artizanal să aibă un avantaj, pentru că joacă un rol deosebit de important la mine acasă, pe, golful Mecklenburg, mai avem încă 236 uh, de uh, mici întreprinderi de pescuit care au uh, metode pasive, au tot felul de bărci mici, embarcațiuni mici și plase și de obicei ă, duc practic ce au prins direct acasă unde există și piața locală. Cred că pe de o parte acest lucru ă, are la bază un principiu deosebit de durabil, pe de altă parte, parte există și o mare atractivitate pentru domeniul turistic. Și acum întrebarea care se pune este cum putem să le acordăm acestor oameni sprijin? Putem să-i sprijinim uh, fără ă, să le aplicăm ă, toate solicitările ă, autorităților de pescuit, cum le facem, de pildă, embarcațiunilor mari de peste 12 metri. Este o problemă foarte mare. Dacă un uh, pescar cu uh, o barcă merge la 3000 de depărtare și pe lângă el uh, fie are un, un laptop, fie trebuie să scrie de mână, este singur, este o întreprindere de familie practic. E bucuros dacă poate să-și aducă peștele prins în barcă și apoi trebuie neapărat să demonstreze cu GPS-ul cam prin ce zonă s-a dus, uh, și uh, cum a menționat totul, cum a notat totul, trebuie să anunțe autoritatea competentă, trebuie să dea telefon, trebuie să spună că pleacă la pescuit, astfel încât toată lumea să știe. Bun, asta e foarte bună și pentru siguranța lui. Și apoi, când se întoarce, uh, îl așteaptă autoritățile și înainte trebuie să menționeze deja că cât de mult va pescui, ce știu eu, uh, dacă vorbim despre cod de pildă, sau herring sau știu, alt tip de uh, pește alb, trebuie să aibă la el cântarul, cel puțin în germană așa este. Și dacă pui toate aceste lucruri cap la cap, nu poți decât să te întreb, uh, vreți să avem și mai puțin mici pescari decât avem până acum? Și eventual uh, vreți ca toți să-și dea undeva captura Uh, la fel uh, cum fac uh, multe embarcațiuni mari, chiar vreți să le puneți aceleași restricții ca unor embarcațiuni de 12 sau 20 de metri? Nu, cred că nu aceasta este intenția noastră și de aceea cred că avem un punct de pornire foarte bun și întrebarea care se pune este cum putem uh, sprijini aceste mici întreprinderi și financiar. Uh, uh, FEPAM-ul a căzut deja, uh, ce posibilități mai avem? Trebuie să îi sprijinăm să vândă direct. Uh, apropo, doamna Bilbao, este posibil încă de pe acum, uh, conform uh, unei anumite directive, ca toate întreprinderile de pescuit cu captura pe care o vând sau da mai departe să o eticheteze. Pot să facă eu am avut o dezbatere încinsă cu pescarii mei și aceștia au spus nu vrem încă mai multă birocrație. Și așa, eu vând pe piața directă, vând restaurantelor. Și dacă sunt certificat cu uh, ștampila necesară, nu mai am nevoie să mă apuc să uh, spun de unde se originea. Sigur, puteți să faceți acest lucru este un efort mai mare și această uh, directivă privind etichetarea există și, pescuit, și cei care pescuiesc costier și ceilalți au probleme mari cu aceste lucruri. Deci este ce am discutat și în această dimineață. Vorbim și despre metodele tehnice, măsurile tehnice care trebuie să fie clare, inteligibile pentru pescar și pentru brață, dar și pentru cei care trebuie să controleze. Pentru că mulți dintre aceștia nu știu nici ei ce să facă. Și atunci, uh, și în cazul pescuitului artizanal, uh, am putea să oferim un sprijin important. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Werner! Cred că nu mai sunt lor de cuvinte și deci voi da cuvântul comisiei și cred că domnul Miguel Peña Castelo. A, îmi cer scuze nu te-am văzut. Nu ai cerut cuvântul, deci ți-l dau nu o să lansez acum o dezbatere, dar ce spuneam, eu vorbeam despre pescuitul artizanal care este apoi transformat în mod industrial. Pescuitul artizanal care este transformat la nivel industrial, în privința ei, Parlamentul a votat că o originea nu este menționată, nu este obligatorie și aceasta este o mare problemă pentru pescuitul artizanal care nu poate să indice pe etichetă referința produsului produsului, spunând că a fost pescuit în anumit fel. Dar eu dacă vreau să cumpăr un pește proaspăt, văd că are o etichetă care îmi spune că este pescuit la nivel local, dar eu vorbit, vorbesc aici despre pescuit artizanal transformat, spunând că nu era un lucru obligatoriu. Niciun regulament nu prevede această măsură la nivel european. Eu, în calitate de consumator, aș dori să se întâmple așa dar în fond cred că nu e ajutăm pe pescarii artizanali, și sper că acest raport să fie un bun punct de pornire. În tot cazul, dacă suntem toți convinși, cred că putem să facem acest lucru. Vreau doar să precizez despre ce vorbim. Mulțumesc! Etichetarea este într-o directivă și nu este transpusă în toate statele membre. De pildă, în Germania este trans și pescarii nu sunt deloc mulțumiți, dacă mi se permite să spun. Bun. Nu începem acum un meci de ping-pong mm, între colega Bilbao și Werner, dar oricum a fost interesant. Era important ca această precizare să fie făcută. Acum mai dau imediat uh, cuvântul domnului Penia Castello din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, ca urmare a prezentării realizate de doamna raportor și a tuturor argumentelor menționate de diferiți intervenienți, aș dorea să-mi concentrez uh, intervenția pe câteva aspecte fundamentale. Primul se leagă de uh, micul pescuit artizanal, al treilea de inovații și al treilea de diversificare. Deci, sper să pot să vă ofer anumite date pe care poate că nu le știți și care vă vor fi de folos. Uh, pe de-o parte, în ceea ce privește uh, pescuitul costier artizanal, importanța sectorului a fost deja subliniată de unul dintre vorbitori, vorbind despre două treimi din flota europeană, aproape 50% din locurile de muncă și 15-20% din volumul și valoarea uh, ar fi descărcate. Trebuie să spunem că există uh, anumite zone costiere care depind de pescuit, dar sunt și alte zone costiere care au flote industriale importante și și ele la rândul lor. Fondul pe care îl cunoașteți, FEPAM-ul recunoaște importanța acestor flote artizanale, dar să știți că există o serie întreagă de măsuri concrete care susțin formarea acestor flote sau care dau preferință pentru schimbul de motor uh, vaselor aparținând acestui tip de flotă. Dar eu vreau să subliniez două uh, argumente care sunt cele mai importante privind pescuitul costier artizanal. Pe de o parte, obligativitatea tuturor statelor membre care au mai mult de o mie de vase aparținând acestui tip de flote, e bine, aceste state membre trebuie să includă în programele lor operaționale de FEPAM un plan de acțiune și acest plan de acțiune trebuie să explice măsurile care favorizează aceste flote și felul în care o vor face. În al doilea rând, posibilitatea flotelor și a vaselor care aparțin de aceste flote să primească un uh, ajutor mult superior uh, ceea ce pot obține celelalte vase, cu 20% mai mult față de alte vase. În ceea ce privește inovația, uh, Aș vrea să fac deosebirea între cercetarea elementară în cadrul orizontului 2020 și deci cercetarea pe termen lung și inovație. Deci o nouă tehnologie care se aplică sectorului pescuitului și care permite dezvoltarea unui nou proiect, produs sau un nou proces. În cadrul Fondului European pentru Pescuit, FEP, care își va încheia perioada pe 31 decembrie, am insistat foarte mult asupra inovației. Uh, Uh, deși am insistat, nu am utilizat-o foarte mult. De ce? Pentru că este vorba despre proiecte foarte scumpe în general. Deci cu un risc industrial foarte ridicat. În general, uh, din trei inovații, una sau una din patru sau cinci chiar, are șanse de reușit, reușită. Deci, nu, uh, FEPAM am insistat foarte mult asupra inovației uh, și pentru uh, favorizarea și stimularea ei. Am extins conceptul de inovație, mai ales în domeniul pescuitului, dar și în domeniul culturii și al comercializării. Acvacultură, bineînțeles. Deci sperăm că statele membre, în programele lor operaționale, să folosească această posibilitate de a favoriza inovația care este pusă în slujba statelor membre în fond. Ce am constatat, bun, momentan nu știm încă uh, câte uh, resurse vor fi cheltuite pentru inovație, dar cunoaștem numărul proiectelor și vorbim de un număr dublu de proiecte inovatoare uh, față de trecut, deci cel puțin dublu față de ce știm uh, în privința Fondului European de Pescuit. În ceea ce privește diversificarea, acum, după cum bine știți, în cadrul Fondului European de Pescuit există o axă prioritară dez, dedicată dezvoltării zonelor costiere, care depind uh, foarte mult de pescuit. Trebuie spus că bă, am uh, demarat cu întârziere, dar am, Acum uh, avansăm foarte repede. Facem în fiecare an o analiză a modului în care este aplicat acest fond european al pescuitului. Am văzut că anul trecut uh, numărul de uh, proiecte a crescut cu aproape 30% de la un an la altul. Uh, deci avem practic 11.300 de proiecte în cadrul axei 4, ceea ce uh, reprezintă un uh, cost de peste 900 de milioane de euro, dintre care 662 sunt proiecte publice, subvenționate și printre aceste proiecte 450 de milioane vin din fondurile europene de pescuit. Deci am vorbit și despre necesitatea de a valoriza produsele locale și evident proiectele pe care le cunoaștem, pentru că printre toate proiectele care ne sunt prezentate, e bine, proiectele um, care reușesc în cea mai mare măsură sunt proiectele care se folosesc și valorizează proiectele locale. De pildă, avem un proiect foarte cunoscut uh, constă în uh, profitul uh, regiunii Galiciei. Un alt proiect foarte interesant uh, și important este o mică uzină de conserve care face conserve din ton în mod tradițional. Uh, deci axa 4 le-a permis acestor mici uzine și aceste uzine să-și poziționeze produsele într-un uh, supermarket deosebit de cunoscut în Spania, corte englez. Deci o mare parte a acestor proiecte care urmăresc să valorizeze produse locale sunt uh, produse coordonate, să spunem așa, de femei. Deci uh, produsele din Galicia implică foarte multe femei și costă foarte puțin. Avem cifre care au fost calculate la nivel individual și este vorba despre uh, un cost de 80.000 de euro pe proiect, uh, dintre care 40.000 din Fondul European de Pescuit și 20.000 uh, din fondurile publice naționale. Ceea ce înseamnă că acesta a fost demarajul și noul fond, FEPAM, permite chiar în mai mare măsură investiția fondurilor publice în dezvoltarea coastelor și domeniul sinergilor este consolidat cu alte fonduri, în special cu Fondul pentru Dezvoltare Rurală și Agricolă și, după cum vă spuneam, așteptăm ca statele membre să folosească de aceste posibilități. Sperăm că o vor face pentru a stimula dezvoltarea acestor comunități cu o serie deosebit de importantă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei. Doamna Tomazici, poate vrea să, ajut, să adauge ceva? să mă vrlo kratko da zahvalim svima na sugestie. Mulțumesc. Voi fi foarte concisă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor. Deja sunt în această comisie de mai bine de un an. Eu locuiesc pe insula Corciula știu cât de dificilă poate fi viața pescarilor și tocmai de aceea m-am dedicat acestui raport, astfel încât să-i putem ajuta, deoarece deocamdată politica comună de pescuit a Uniunii Europene nu este um, adaptată situațiilor particulare din diverse regiuni. Comisia crede că o politică poate fi bună pentru toată lumea, dar eu nu sunt de acord. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Tomasici! Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba de prezentarea de către Comisia actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Vă reamintesc că membrii comisiei noastre trebuie să evalueze actele delegate. E vorba de regulamentul delegat al comisiei care completează regulamentul Parlamentului European și al Consiliului cu privire la fondurile europene pentru afaceri maritime și pescuit și criteriile care permit stabilirea nivelului de corecții financiare. V-am propus uh, în calitate de raportor pe acest dosar să aprobați acest regulament uh, mm, până în 21 octombrie puteți să depuneți um, eventuale obiecții. Dau cuvântul acum doamnei Gabriela. Vă ascultăm. Mulțumesc. Avem două acte delegate care derivă din acest fond pentru afaceri maritime. Unul are legătură cu corecțiile financiare forfetare. Am prezentat deja unul înainte de această ședință. Acesta este ultimul dintr-o serie de trei acte delegate cu privire la situațiile de încălcare. Dacă vreun stat membru încalcă normele, prevederile politicii comune de pescuit, Comisia începe negocierile cu statul membru pentru măsuri de remediere, iar ultimul punct, de ultima fază, dacă nu se ajunge la un acord cu statul membru respectiv, atunci Comisia poate să aplice corecții financiare. Acest act delegat stabilește anumite intervale de aplicare acestor corecții financiare forfetare. Un alt act delegat care modifică un act delegat precedent cu privire la inadmisibilitate. Acesta a fost deja adoptat. Comisia propune o modificare a acestui act delegat. Din ce motiv? Un motiv foarte simplu. În actul delegat adoptat am indicat faptul că acest act vizează numai doar două, vizează doar două cazuri legate de FEPAM. Încălcări grave și uh, alte, alte situații legate de acvacultură. Ace, aceste situații legate de acvacultură vor fi cuprinse în noul act. Dacă un operator solicită finanțare pentru acvacultură, dar încalcă prevederile specifice, atunci acestea nu îi se va acorda finanțarea. Acestea sunt aspecte adăugate la actul delegat um, adoptat înainte. Mulțumim. Există um, comentarii în sală, observații? Nu. Atunci vom trece la actele delegate cu privire la perioada de, cu privire la planurile de uh, capturi aruncate. Cine dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte am onoarea să prezint cele două acte delegate ale Comisiei cu privire la planurile legate de capturile aruncate. Deja în iulie, în această comisie s-a făcut o prezentare a acestor acte delegate. Acum avem traducerea legalizată a recomandărilor comune transmise de statele membre în pentru a fi aplicate în ianuarie 2016. Se referă la eliminarea graduală a capturilor aruncate în noile zone de pescuit. De asemenea, se vorbește și despre punerea în aplicare graduală a obligației de debarcare cu finalizare în 2019. Aceste planuri pentru capturile aruncate sunt bazate pe recomandările comune transmise de statele membre care au interese directe în apele din nord-vest și din sud-est, iar Consiliul a luat în calcul toate aceste recomandări. Aceste planuri se referă la pescuitul demersal, care face obiectul obligației de debarcare, cu anumite excepții. Deci nu se vor aplica la activitățile mixte de pescuit, la uh, pescuitul homarului norvegian și merluciu. În ceea ce privește zonele de pescuit din sud, situația este diferită. Vorbind acum de excepții, acestea de fapt îi ajută pe pescari să se obișnuiască cu această obligație de debarcare. Există două tipuri de scutiri, anumite specii care au șanse mai mari de supraviețuire atunci când sunt aruncate, nu fac obiectul acestei acestor prevederi. De asemenea, există excepții când există uh, o dificultăți în atingerea unui grad înalt de selectivitate. Există niște excepții de minimis la, în zonele de vest pentru homarul norvegian și pentru merluciu. În ceea ce privește excepțiile pentru um, supraviețuire, în nord și în sud se aplică la aceeași specie homarul norvegian. Aceste planuri se vor aplica uh, din ianuarie 2016 până la sfârșitul lui 2018. Comisia se așteaptă ca aceste planuri să fie modificate sau înlocuite pe viitor pentru că statele membre vor supune și alte activități de pescuit acestei obligații de debarcare până în 2019. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Doamna Rodus dorește să adauge ceva, deoarece este o parte a regulamentului cadru. Nu știu dacă dorești să intervii cu privire la aceste acte legate, legate de planurile de aruncare a capturilor. Mulțumesc atunci. Vă reamintesc că până în 12 decembrie 2015 aveți timp să prezentați eventuale obiecții la aceste acte delegate. Trecem acum la punctul 13. E vorba de un atelier prezentat de departamentul tematic B cu privire la un nou cadru pentru măsurile tehnice pentru noua politică comună de pescuit. Îi dau acum cuvântul domnului Stuart Reeves. En courant, il arrive. Right, so good afternoon, ladies and gentlemen. Um... Bună ziua, domnilor și domnilor. Numele meu este Stuart Reeves. Vin de la Centrul pentru Știința Mediului, a Pescuitului și Acvaculturii din Regatul Unit. Vorbesc despre, prezentarea mea se numește Învățăminte din trecut și viitorul măsurilor tehnice. Trecutul măsurilor tehnice se traduce în regulamentul 850 pe 98. În acest regulament uh, a foarte multă lume a încercat să îl elimine, dar acest regulament nu dispare. În 92 uh, s-a încercat, uh, s-a încercat eliminarea acesteia și în 2000, atunci am fost implicat și eu. Organizația mea a fost invitată să revizească în 2008 acest regulament și atunci um, au apărut diverse aspecte legate de eficiența acestor măsuri tehnice. Atunci ne-am dat seama că regulamentul 850 pe 98 a rămas în picioare, dincolo de toate tentativele de a-l elimina, dar a dat naștere și altor regulamente aferente. Am uh, consultat atunci toate regulamentele cu privire la măsurile tehnice, a fost vorba de 19 regulamente, 850 pentru Atlanticul de Nord, pentru Marea Nordului, dar și alte regulamente cu privire la Mediterană, la Baltică, alte regulamente care vizează uh, vasele de pescuit europene din Atlanticul de Sud sau de Nord-Est, alte regulamente care se referă la recuperarea diverselor stocuri de pește, alte regulamente care se referă la capturile accidentale sau tăierea um, înotătoarelor la rechin și așa mai departe avem foarte multe uh, măsuri tehnice care se regăsesc într-o gamă foarte largă de regulamente. Ni s-a cerut, uh, atunci când s-a făcut analiza, să analizăm eficiența măsurilor în vigoare pentru îmbunătățirea selectivității echipamentului, pentru reducerea aruncării capturilor și pentru protejarea habitatelor marine și a ecosistemelor. De asemenea, am vrut să răspundem la întrebarea cât sunt aceste măsuri tehnice de eficiente în punerea în aplicare a um, randamentului uh, mediu. pentru ca acest randament uh, să fie respectat, uh, ideea este să se evite capturile accidentale. Dar noi nu ne-am concentrat neapărat pe acesta, ci pe selectivitatea echipamentului pentru reducerea capturilor aruncate și pe protejarea mediului marin. Legat de selectivitate și de capturile aruncate, sunt, ace, sunt două fațetele aceleași monede. Selectivitatea echipamentului presupune ca echipamentul folosit să nu ducă la prinderea de mai mult pește decât s-a prevăzut de obicei, uh, ochiurile sunt deschise atunci când uh, năvoadele sunt folosite. Dacă sunt mai mici aceste ochiuri, atunci se reține mai puțin pește mic. Aruncarea capturilor. Până acum a fost un rezultat al prinderii de pește care este mult prea mic pentru a fi debarcat sau uh, pește prins cu echipament neselectiv. De asemenea, poate fi un rezultat al pescuitului într-o zonă cu pește foarte mic. Oricum, selectivitatea echipamentului și capturile aruncate sunt uh, practic două dimensiuni ale aceleiași probleme. Protejarea ecosistemelor și a habitatelor marine. Această chestiune are două dimensiuni principale. Odată, prinderea speciilor care nu sunt uh, țintite, de exemplu păsări de mare, delfini, testoase și așa mai departe. Aici vedeți niște dispozitive pentru alungarea păsărilor care se folosesc de multe ori în oceanele din sud pentru a evita uh, prinderea de albatroși. Acestea sunt instalate pe paragate și sunt folosite pentru a ține păsările departe de paragate. Dar, de multe ori, din cauza lor, se. Um, de mult, acestea ajută la evitarea prinderii de păsări marine, din prindere accidentală. Cred că s-a mai vorbit astăzi când a venit vorba de protejarea ecosistemelor, de folosirea traulelor, care pot să fie foarte destructive. În stânga vedeți o fotografie a unei specii de coral de apă rece, Lofelia, care se găsește în special în apele Atlanticului. Aici este în stânga vedeți un coral uh, care este încă întreg, iar în uh, partea dreaptă un recif de coral peste care au trecut traulele și care este uh, practic aproape că a dispărut cea mai bună modalitate de a proteja aceste habitate este să închidem anumite zone și există numeroase astfel de zone protejate, prevăzute de altfel și în regulamente. Când vine vorba de folosirea măsurilor tehnice pentru a atinge aceste scopuri, există două faze. Odată analizarea situației și apoi găsirea unor soluții adaptate pentru situațiile respective. În analiza din 2008 am încercat să vedem uh, care sunt uh, măsurile tehnice în vigoare. În primul rând, am încercat să clasificăm aceste măsuri tehnice și am ajuns la șase categorii. Prima categorie, reguli de compunere a capturii. Aceste reguli se referă la dimensiunea și speciile de pește care pot fi debarcate. Acestea includ definirea speciilor vizate în funcție de dimensiunea ochiurilor și apoi dimensiunile minime pentru debarcare. Sunt măsuri destul de complicate, dar ideea este ochiuri mari folosite pentru Uh, prinderea de pește mare. Aceste dimensiuni minime de debarcare au fost uh, folosite foarte des. De exemplu, pentru anumite specii, numai peștii care au anumite dimensiuni pot fi debarcați. Ce se poate debarca în funcție de specia pe care ai prins-o. E vorba de măsuri legate de compunerea capturii. O a doua măsură tehnică, folosirea și manipularea echipamentului, norme specifice despre cum se întrebuințează echipamentul de pescuit. Acestea includ echipamente care nu pot fi folosite, interzicerea explozivelor sau a otrăvurilor, de exemplu, norme de folosire a anumitor echipamente de exemplu, uh, anumite echipamente nu pot fi folosite pentru încercuirea mamiferelor marine. Mai există o altă categorie de măsuri legate de echipament, ce care se referă la construcție. Dacă folosești un anumit tip de echipament, atunci cum trebuie asamblat acesta? instrucțiuni de asamblare care se aplică de multe ori la traule, se referă la dimensiunea ochiurilor anumitor uh, traule, cât de dese să fie, cât de groase să fie uh, de funia și așa mai departe. Apoi, mai sunt două categorii legate de zonele protejate, zonele închise pentru protejarea anumitor habitate, precum uh, coralii, munții submarini. În legislație este foarte clar ce se dorește prin aceste norme. E vorba de o zonă închisă pentru protejarea unui munte marin, de exemplu. O altă categorie pe care eu am numit-o zone închise altele, și care se referă la stocurile de pește. Din legislație nu reiese foarte clar scopul acestora. S-ar putea să aibă legătură cu uh, prinderea puietului, de exemplu o zonă de protecție pentru cambulă sau o zonă de protecție pentru merluciul norvegian și așa mai departe. Nu tot timpul însă în legislație este clar scopul acestor măsuri tehnice. Și o ultimă categorie pe care eu am numit-o ecosistem și care cuprinde măsuri care ar trebui să protejeze anumite aspecte ale ecosistemului, altele decât neapărat speciile vizate. Aceste măsuri nu uh, pot fi puse în celelalte categorii. Aici m-am referit la dispozitivele acustice de îndepărtare a anumitor specii pentru a evita capturile accidentale. Am uh, făcut câteva tabele cu privire la măsurile tehnice care au fost în vigoare în 2008 la momentul analizei. Acest grafic vă oferă o idee generală despre care erau măsurile cele mai răspândite. Aveți aici câteva uh, pare care vă arată care sunt măsurile cele mai folosite în diversele regiuni. Primele coloane din stânga se referă în ordine la Atlantic și la Marea Nordului, apoi Mediterana și Baltica, după care în partea dreaptă Antarctica și Atlanticul de Sud-Est. Regulament, măsurile tehnice din aceste regiuni se regăsesc și în regulamentele Uniunii Europene, dar sunt și, și măsuri tehnice specifice acestor regiuni. De exemplu, pentru peștii mari migratori um, sunt măsuri tehnice atât specifice zonelor respective, cât și uh, măsuri ale Uniunii Europene. În uh, măsurile tehnice luate de Uniunea Europeană s-au prevăzut foarte multe astfel de zone protejate, dar în alte regiuni uh, se folosesc foarte mult aceste măsuri legate de construcția echipamentului. Este o comparație interesantă între diversele măsuri folosite în diversele uh, regiuni, ceea ce folosim noi și ceea ce poate nu se regăsește în altă parte. Ar trebui să ne uităm poate mai în detaliu la aceste două tipuri de măsuri, construcția echipamentului și aceste zone protejate. Construcția echipamentului are în vedere selectivitatea Vedeți aici un traul. Uh, capătul traului se numește matcă sau sac, unde rămâne de fapt peștele. Multele dintre măsuri au legătură cu modul în care se fabrică această matcă, astfel încât să fie mai selectivă și să nu rețină atât de mult pește mic. Așa că vine vorba deci de dimensiunea ochiurilor, de um, forma ochiurilor, pătrate sau altfel, și de asemenea grosimea funiei folosite la împletirea respectivei măci. Există foarte multe detalii și ceea ce vedeți în, um, ceea ce putem vedea în regulament atunci când îl analizăm e faptul că s-au făcut foarte multe modifie, mod, modificări și uh, și um, pescarii au găsit moduri de a eluda anumite prevederi dacă nu le-au convenit. Dacă s-a, um, s-a prevăzut o măsură legată de grosimea funei, atunci pescarii au reușit să o eludeze, au compensat cu, cu alte aspecte legate de um, fabricarea respectivei, respectivului năvod. Celălalt aspect important, zonele, zonele închise în funcție de stocurile de pește. Corpul științific al Digimare ne invită să revizuim periodic aceste măsuri. Și acest lucru se întâmplă deoarece de la bun început nu se știe exact care este scopul acestor zone. Și de multe ori nu avem la dispoziție datele necesare pentru a face această evaluare. Așa că nu știm de multe ori dacă zonele respective și-au atins scopul și dacă s-au ce um, au dovedit potențialul pentru conservarea speciei respective. Cam uh, atât uh, legat de munca pe care am făcut-o deja. Um, acum să vedem cum s-a schimbat contextul. Câteva um, aspecte cheie în reforma politicii comune de pescuit și modul în care acest lucru va influența punerea în aplicare a măsurilor tehnice. Principalul aspect este obligația de debarcare nu va mai fi legal să arunci captura. Până, până nu de mult era obligatoriu. Există măsuri tehnice care au scopul de a reduce cantitatea de pește aruncat. Abordarea este aceea de a defini obiectivul și anume nu vrem ca ă, capturile să fie aruncate și nu aceea de a defini prima oară măsura. Regionalizarea, desigur, este o componentă a acestor măsuri tehnice, astfel organismele regionale vor avea mai multe de spus în măsurile aplicate în diverse regiuni. După părerea mea, acestea sunt cele două aspecte cheie, obligația de debarcare și regionalizarea. De asemenea, se trece la o abordare concentrată pe ecosistem, pe protecția acestor ecosisteme și a speciilor nevizate. De asemenea, se ia în calcul potențialul acestor zone de refacere a stocurilor și anticipăm mai multe măsuri în acest sens. Ce am făcut în studiul din 2008? Am revizuit toate măsurile în vigoare la momentul respectiv. Am uh, dezvoltat câteva elemente pe care, care am considerat că vor fi utile pentru mai bună punere în aplicare a măsurilor tehnice pe viitor. Eu le-am numit învățăminte din trecut. Acestea au fost elementele pe care uh, le, le-am propus ce în 2008. Acum am revizuit aceste elemente în lumina reformei politicii comune de pescuit. Să vedem ce am învățat. Voi vorbi despre fiecare dintre elemente și vă voi spune de ce am ajuns la concluziile la care am ajuns și apoi voi uh, rezuma modul în care arată acestea în contextul reformei PCP. Odată o structură de jos în sus Oare cum ar trebui puse în aplicare măsurile tehnice de sus în jos sau de jos în sus cu implicarea părților interesate? A fost foarte clar încă din 2008 că măsurile vor fi mult mai legitime dacă părțile implicate sunt, interesate sunt implicate și astfel aceștia din urmă vor respecta mult mai mult măsurile implementate. Politica comună de pescuit uh, se bazează acum pe rezultate, pe obiective. Vrem să eliminăm um, aruncarea capturilor și ne îndreptăm, deci, către o abordare mai eficientă, de jos în sus. Lucru care este foarte bun. Celelalte elemente cu care, cu care am um, venit e faptul că dacă dorim măsuri tehnice, trebuie să știm exact ce vrem să obținem cu acestea și apoi să le putem evalua. Acest lucru presupune să avem la dispoziție informațiile necesare. Deci, odată, un obiectiv clar al acestor măsuri și apoi un plan de monitorizare pentru a ne asigura că acestea chiar își fac treaba. Under the, the reform CFP, the, the that's actually turned things round a bit. Reforma politicii comune de pescuit a schimbat puțin lucrurile prin uh, interzicerea aruncării capturilor. Deci este un pas în direcția cea bună și implică ideea că se definește obiectivul și nu măsurile. Deci corespunde la ceea ce am hotărât atunci că va fi mult mai eficient. Următorul element sau următoarea lecție învățată din trecut este faptul că va fi util să um, avem uh, o deplasare a observatorilor științifici pe vasele de pescuit, dar va costa mult, deci uh, acoperirea vaselor este destul de scăzută, dar totuși este foarte utilă pentru a ști ce se întâmplă pe mare. Deci, uh, în mod clar, interzicerea capturilor aruncate schimbă modul în care privim lucrurile. Impunerea unor uh, măsuri minime ale peștrului adus la țărmă ni s-a părut că nu este o măsură eficientă, există alte modalități mai flexibile de aplicat foarte pe scurt, um, care ar fi măsurile de aplicat pe categorii, măsuri privind compunerea capturilor. După ce se aplică interzicerea capturilor aruncate nu va mai fi necesară. În ceea ce privește folosirea echipamentelor, trebuie să se păstreze măsurile care există deja. În ceea ce privește construirea echipamentelor, uh, măsurile în acest domeniu nu vor mai fi necesare în momentul în care nu se mai, mai putea arunca capturi. Includerea uh, anumitor zone pentru protecție pe termen lung, alte închideri de zone trebuie uh, reevaluate ca să se vadă dacă sunt cu adevărat uh, uh eficientă uh, închiderea lor. Cum ar putea arăta un cadru pentru viitoarele măsuri tehnice? Elementul central va fi măsurile de folosire a echipamentelor și uh, speciile protejate, iar la nivel regional va fi nevoie de măsuri spațiale, la nivel european și național nu va fi nevoie de o coordonare regională și alte măsuri pentru protecția ecosistemelor. Există nevoia de a ne gândi la o perioadă de tranziție. Nu e deloc clar să anticipăm ce, ce se va întâmpla în, uh, după ce va intra în vigoare uh, interzicerea aruncării capturilor. Deci poate e bine să se amâne anumite măsuri uh, până după se reevaluează închiderea de zone. Este clar că în momentul de față ne îndepărtăm de uh, Uh, măsurile tehnice pentru uh, a proteja puietul și ne îndreptăm din ce în ce mai mult spre protecția ecosistemului în general. Mulțumesc! Merci, Monsieur Rees. Vă mulțumesc, domnule Rees. Există întrebări sau observații din partea colegilor de adresat domnului Rees? Nu? Atunci trecem imediat la Următoarea prezentare a domnului Daniel Steputis. Am spus corect numele dumneavoastră. Domnul Steputis este de la Institutul Tunen um, din Rostock. Aveți cuvântul, domnule Steputis. Institutul Tinen pentru pescuitul în Marea Baltică se află la Rostock, în Germania și eu doresc să vă prezint măsurile tehnice pentru Marea Baltică. Stuart a făcut o introducere foarte bună pentru măsurile tehnice în general, iar eu voi prezenta elementele specifice din uh, Marea Baltică. Înainte de a începe, doresc să vă prezint elementele specifice Mării Baltice, care sunt importante când vorbim despre viitorul măsoarelor tehnice. În primul rând, un element um, um, ecologic, e vorba de ape salmastre, deci parțial saline. Avem foarte puține specii în Marea Baltică. E un lucru important pentru că acest lucru înseamnă că sistemul este unul destul de simplu și deci și pescuitul este destul de simplu. Există puține tipuri de specii și puține segmente de flotă. Și majoritatea uh, țărilor cu ieșirea mai Baltică sunt state membre UE, dar avem și Rusia. Uh, și respectarea obligațiilor este rezonabil de bună în această zonă. Spre în Marea Nordului însă avem mult mai multe specii, ecosistemul este mai divers, deci uh, poate va fi mai ușor să se pună în aplicare noile reguli din uh, politica comună de pescuit în uh, Marea Baltică. O introducere scurtă privind reglementările tehnice aplicate în Marea Baltică. Primul set sunt reglementările de bază în zona Mării Baltice, printre care se află cele standard și planul multianual pentru cod în uh, Marea Baltică, care definește anumite măsuri tehnice pentru această specie și avem și alte texte importante. De număr destul de mare, deci, de, de reglementări. Ni s-a cerut să vorbim despre ce se va întâmpla cu măsurile tehnice în Marea Baltică dacă presupunem că Noua politică de pescuit va fi aplicată complet în, până în 2019. Deci să decidem care măsuri trebuie menținute, care trebuie eliminate, care trebuie modificate și care trebuie dezvoltate. Începem cu măsurile care pot fi menținute. În general, putea să fie o idee bună să păstrăm măsurile tehnice care încerc să reducă impactul uh, pescuitului asupra ecosistemului, închiderea de zone pentru a proteja ecosistemul sau pentru a proteja anumite specii, după cum am spus, sunt foarte puține în Marea Baltică, sau măsuri de protecție pentru a evita capturile adiționale nedorite. Avem uh, puține măsuri pentru echipament și pentru capturi care pot fi menținute pe, cum ar fi uh, echipamentele interzice, interzise, cum sunt explozivii sau otrăvurile, care bineînțeles nu trebuie folosite în Marea Baltică, deci le putem păstra și mai există și uh, prevederi minore, cum ar fi uh, timpul um, de scufundare a um, echipamentelor statice, maxim 48 de ore pentru bunăstarea animală sau calitatea alimentelor și, bineînțeles, trebuie să păstrăm uh, obligația aducerii la țărma capturilor. În 2015 acesta a fost uh, um, introdusă pentru cod, herring, um, cambulă și somon, în 2017 um, pentru cambula de baltică și alte specii sunt uh, pescuite, cum ar fi cambula și limanda și după părerea mea, ar trebui să extindem această obligație și la aceste specii pentru a face controle. Dacă definim măsuri de controlare a interzicii capturilor și a obligației aducerii la țărm, Um, nu se poate face separare foarte strictă între uh, cambula de Baltică și cambula comună. Deci, fără obligația de aducere la țărm, e foarte greu să se controleze uh, interzicerea aruncării capturilor înapoi în mare. Apoi, ce măsuri tehnice trebuie eliminate? Majoritatea măsurilor tehnice existente în momentul de față um, contrazic noilor reguli. Sunt în contradicție cu noile reguli și aceste măsuri foarte, reguli foarte complexe, uh, cu foarte multe detalii în descriere și foarte complicate, trebuie eliminate. Trebuie păstrate doar cele care sunt absolut necesare. Și cele în legătură cu care avem un dubiu dacă sunt eficiente trebuie eliminate. Uh, de exemplu, toate măsurile privind echipamentele eu uh, îmi câștig viața din tehnologia echipamentelor, deci nu uitați acest lucru când spun acest lucru, dar în Marea Baltică avem descrieri foarte detaliate ale măsurilor privind echipamentele legate de traule și ne concentrăm aici pe selectivitatea pentru o specie unică, pentru cod um, și uneori se intră în mult prea multe detalii. Um, se, sunt cel puțin 8 pagini de, de uh, specificații foarte detaliate. Unele sunt justificate pentru că sunt legate de selectivitatea speciilor, dar în ce măsură Um, schimbă situația, nu se știe foarte bine. Deci, oricum, sunt reglementări foarte complexe și um, nu e clar cât sunt deficiente. În 2010 am uh, descoperit uh, uh, că creșterea dimensiunilor ochiurilor a dus la creșterea cantității capturilor aruncate, deci majoritatea acestor um, măsuri pentru echipamente descriu echipamente ameliorate pentru selectivitatea la pescuitul codului, dar, după cum am spus, există alte specii. Iată, aici uh, avem un exemplu de plasă pentru cod. Codul uh, poate să treacă prin plasă, dar uh, observăm că limanda, în schimb, nu poate să, să treacă prin această plasă. Deci nu putem uh, reglementa doar pentru cod. Și când vedem cât este greu de descris plasa pentru cod, vă închipuiți cât de greu sunt de descris plasele pentru uh, diverse specii. Deci pentru diverse zone, diferite flote și diferite anotimpuri uh, uh se schimbă plasele, deci e clar că textele sunt foarte descriptive, intră mult în detalii și sunt foarte inflexibile. Deci Trebuie să creăm stimulente pentru ca pescarii să aleagă modalități mai selective de pescuit. Apoi avem măsurile privind modul în care sunt compuse capturile. Și aici uh, se definește în detaliu cum trebuie să arate uh, capturile pentru diferite tipuri de uh, echipamente. Uh, și uh, de aici au rezultat în trecut uh, cantități mari, mari aruncate înapoi în mare, de aceea sunt de nedorit. În ceea ce privește dimensiunile minime de impuse, obiectivul acestora era să se evite să prindă pești prea mici, Um, deci sunt măsuri privind uh, dimensiunile de maturitate și așa mai departe. Acum spunem, trebuie aduși în port și peștii care sunt sub uh, dimensiunile de referință nu pot fi folosiți pentru consumul uman. Acest lucru înseamnă că se pierd cote. În zona Mării Baltice considerăm că peștii mici au un, pie- un preț de piață foarte mic, deci povara de a duce aceste, acești pești în uh, port, în port uh, ar trebui să reprezinte suficiente stimulente pentru a evita prinderea lor și pentru a Uh, evita uh, totuși prinderea acestui puiet dacă se întâmplă totuși, poate s-ar putea impune alte măsuri, cum ar fi să se considere dublu în cotă sau alte măsuri, dar nu să se folosească dimensiuni minime. Majoritatea regulilor de control și punere în aplicare nu sunt potrivite obligației de aducere a capturilor la țărm. Uh, deci cele regulile pe care le avem azi nu sunt eficiente pentru a face controle pe viitor. Deci majoritatea trebuie eliminate dacă se pune, se, se pune în aplicare un sistem eficient. Și, bineînțeles, restricțiile eforturilor nu mai sunt uh, eficiente dacă avem cote și astfel pescarii ar uh, deci um, trebuie să se scape de acestea. Ce trebuie modificat? Sau cel puțin reexaminat? E vorba de măsurile privind uh, zonele de reproducere și depunerea icrelor. Um, acestea trebuie adaptate. Platforma de gestionare a codului din 2010 a făcut o evaluare în care se spune că una dintre zonele închise în anumite anotimpuri aici este închisă în perioada greșită. Deci trebuie împărțită în două zone și uh, închise în uh, sezoane diferite pentru că uh, reproducerea are loc mai devreme într-o parte a zonei decât în cealaltă. Deci, pe de altă parte, măsurile privind închiderea unor uh, zone nu se aplică tuturor navelor. Navele mici au uneori ex excepții uh, pentru că ele nu pot să călătorească până în alte zone, dar dacă obiectivul este să se uh, protejeze peștele în curs de reproducere, atunci nu trebuie să aplice excepții. În anumite zone aici din vestul Mării Baltice există anumite zile de protecția codului trebuie să ne asigurăm că pescuitul pe scară mică nu este prea mult afectat și, uh, bineînțeles, parte din evaluare um, trebuie să țină cont de uh, situația acestora. De exemplu, uh, bărcile de sub 20 de metri pot să ajungă în ape puțin adânci, deci trebuie să ne gândim bine ce dorim să protejăm și când. Apoi avem măsuri de apărare a capturilor uh, secundare de uh, mamifere marine uh, prin dispozitive acustice de intimidare și folosirea anumitor tipuri de plase sau de seci. Deci e important să se definească ce zone și ce flote sunt monitorizate. Ne putem întreba Uh, dacă trebuie să se aplice astfel de măsuri uh, unor embarcațiuni mici de sub 8 uh, metri. Și trebuie să ne gândim și la măsurile de aplicare și control. Există reguli diferite pentru diferite părți ale flotei în momentul de față. Și dacă avem aceste reguli, ele trebuie să acopere toată flota, bineînțeles poate cu măsuri diferite, pentru că un, un vas mic nu poate să aibă un calculator uh, uh, sofisticat cu comunicări prin satelit. Măsuri care trebuie dezvoltate dacă scăpăm de majoritatea regulilor de control și de punere în aplicare, e nevoie de noi metode și concepte pentru a ne asigura asigura că obligațiile de aducere a capturilor la țărm sunt respectate. O parte dintre aceste reguli sunt sisteme monitorizare, cum ar fi aparatele electronice, uh, cu camere video, de exemplu, dar nu despre asta e vorba aici. Trebuie să ne gândim la strategii alternative pentru control și punere în aplicare, oricum. Și un alt uh, subiect sensibil este pescuitul de agrement. Anumite măsuri tehnice nu sunt aplicate în acest caz deocamdată și ne putem uh, gândi dacă uh, închiderea unor zone de pescuit în anumite anotimpuri nu ar trebui să se aplice și pescuitului sportiv și am putea implica, uh, impune și limite de pescuit în uh, pescuitul sportiv. Să nu uităm că este un pescuit important pentru economia zonelor de coastă, deci măsurile trebuie să fie echilibrate, dar în același timp este foarte dificil să explicăm uh, pescarilor profesioniști că nu pot să pescuiască codul și în același timp există festivaluri de pescuit sportiv al codului. După cum am spus că regulile noi și cele vechi sunt în conflict, doresc să ilustrez acest lucru în următorul mod. E vorba de uh, următoarea abordare. Iată, acesta este fiul meu de altfel, dar iată, hai să presupunem că e vorba de pescuit, că el încarnează pescuitul și pescuitul are o problemă. Dacă nu-și prinde bine pantalonii, vă închipuiți ce se întâmplă cu pantalonii dacă nu și ține uh, pe talie, așa că introducem o regulă, un set de reguli, în acest caz e vorba de centură, dar și mai întâi se bucură că are centură și nu-i mai cad pantalonii, dar după o vreme observăm că poate prima abordare nu a fost cea mai bună, pentru că centura îl strânge și așa mai departe, deci caută alte, solu- alte soluții. În acest caz, soluția sunt bretelele, Iată, cu bretele înseamnă că regulile sunt mai puțin construgătoare, mai îl deranjează mai puțin. Deci, iată, am schimbat situația, dar păstrând și vechile reguli, problema e că îl strânge în continuare centru, centura și nu-și dă seama dacă bretelele sunt utile sau nu, dacă, dacă contribuie la obținerea acelui uh, rezultat dorit. Deci, ca să vedem dacă funcționează noile, noi, noile reguli, trebuie să eliminăm centura și să folosim doar bretelele și iată, beneficiază și de flexibilitate uh, și uh, sperăm că e și mulțumit. Iată, e doar un exemplu. Um, când folosim uh, doar bretele, trebuie să creăm și stimulente pentru ca pescarii să participe la proces. Și un exemplu a ceea ce se va întâmpla este să folosim potențialul de inovare în domeniul pescuitului. Dacă avem, de exemplu, 200 de pescari, sunt mult mai mulți, de fapt, în zona Mării Baltice, ies pe mare 160 de, 10 pe, de zile pe an și o oră pe zi se gândesc cum pot să pescuiască mai selectiv. Acest lucru înseamnă că fac acest lucru 32.000 de ore pe an și pot să vă spun că grupul uh, din care fac parte uh, are doar o mică parte din acest timp pentru a se gândi la astfel de măsuri. Deci, dacă aplicăm puține obligații, uh, putem încuraja stimulentele. Deci, pe scurt, gestionarea bazată pe rezultate e un lucru bun și implică dereglementare, creează stimulentele potrivite și necesită un nou sistem de monitorizare, control și punere în aplicare. Ultimul lucru pe care vreau să spun este că Marea Baltică este o mare ideală. Deci dacă sistemul nu funcționează în zona Mării Baltice, Baltice nu funcționează nicăieri, pentru că ecosistemul, ecosistemul este simplu, pescuitul în zona Mării Baltice este simplu, de aceea nu ar trebui să pună probleme mari. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru această prezentare. Uh, propun uh, să vorbească întâi cei patru vorbitori și eventualele întrebări să se pună după aceea. Deci o rog pe doamna Natalie Stien să vină să ia loc aici. Vine de la Institutul Spaniol de Oceanografie. Uh, scuzați-mă, am ratat o pagină. Natalie Stien lucrează la IMARES astăzi. Da, Benjamin Genner nu garantez pentru pronunție, este o pronunție olandeză. Dar ar fi putut să lucreze și la Institutul Spaniol de Oceanografie, de ce nu? Nu e cazul ăsta, aveți cuvântul. Mă numesc Natalie Stenson de la Imares și conduc departamentul de pescuit și prezint astăzi rezultatele studiului privind Atlanticul și Marea Nordului în numele colegilor mei care nu sunt aici când uh, în timp ce îmi prezintă rapoartele, mă voi uh, concentra asupra unor aspecte generale și voi încerca să dau și câteva exemple din practica flotei de pescuit de fiecare zi, pentru că este un subiect destul de complicat, aceste măsuri tehnice. Am fost recunoscătoare că Stewart a oprit o privire de ansamblu a ceea ce sunt măsurile tehnice pentru a sintetiza. Acestea reglementează când uh, unde și cum să aibă loc operațiile de pescuit. Și este interesant pentru măsurile tehnice în Marea Nordului și în Oceanul Atlantic și în alte zone au înregistrat o creștere incredibilă din anii 1980 încoace. Ca să facem o comparație, Eh, când a fost eh, scrise reglementările de bază pentru politica comună de pescuit în anii 1980, erau 3500 de cuvinte. Reglementările de acum au 22.000 de cuvinte și aceeași creștere exponențială are rost și în privința eh, măsurilor tehnice. Și întrebarea este, o administrare mai bună chiar are nevoie de măsuri tehnice mai multe și răspunsul nostru este nu, e nevoie de mai puține. Deci ce am făcut în Atlantic și în Marea Nordului? Am făcut un studiu de birou, am analizat regulamentele, precum și literatura disponibilă și eh, ne-am folosit și de două studii de caz, cele două studii de caz, studii de caz focus cu uh, decidenții politici, cu oamenii de știință și pescarii care s-au concentrat pe regulile care trebuie sau pot fi înlăturate atunci când sunt revizuite măsurile tehnice pentru că contrazic uh, Uh, obligațiile de abordare. Și am făcut acest lucru, v-am spus, cu uh, pescari, cu decidenți politici și cu oameni de știință și la sfârșit am făcut un tabel uh, cu toate reglementări și le-am discutat cu grupurile decidenți și de pescar pentru a avea o evaluare comună asupra regulilor și asupra faptului dacă pot fi lăturate sau nu. Și a fost interesante că Uh, am avut un consens între decidenții politici și pescari. Sunt câteva uh, limite pentru că în Atlantic și în Marea Nordului sunt, acestea sunt niște regiuni foarte mari cu uh, diferite tipuri de pescuit și practici foarte diferite. Ce am făcut, ne-am concentrat pe flota olandeză pentru că nu ne ocupam de, cu acest raport decât acum o săptămână și e bun, am avut deci limitele noastre. Dar multe dintre articole și multe dintre regulile pentru această flotă din Marea Nordului se aplicau și altor tipuri de pescuit din Marea Baltică, chiar pe lângă Marea Nordului și, Atlanticului, și Atlantic, pentru că am recunoscut câteva dintre regulile pe care le-a menționat Daniel mai devreme. În primul rând, câteva observații generale, regulile legate de echipamentul de pescuit Uh, care încearcă să evite uh, capturile nedorite. În general, acestea sunt o uh, combinație între dimensiunea ochilor plasei și componența capturii și ni s-a părut o regulă foarte restrictivă și poate induce aruncare peste bord, unde capturile nu se funcționează. De pildă, Eh, în Marea Nordului eh, vorbim eh, de o reglementare pe 24 de ore a componenței catorii, dar multe activități de pescuit nu au loc timp de 24, timp de 24 de ore, ci toată săptămâna. Deci după o zi de pescuit, un pescar depășește această limită și atunci începe să arunce peste bord. Dacă ar fi păstrat totul ce ar fi continuat să pescuiască, la sfârșitul săptămânii, 5 ori 24 nu ar fi depășit, de fapt, limita pentru specia respectivă. Deci au fost pești aruncați pe peste vor degeaba, ceea ce uh, este un exemplu de risipă mare. Bun, dacă ne uităm la dimensiunile minime de abordare, acestea sunt legate de măsurile tehnice legate de echipamente și pentru anumite specii din Marnarului și din uh, Atlantic este o confuzie între această dimensiune care este o, com, un compromis între aspectul biologic și cerințele pieței și indicatorii de maturitate. Deci momentul când un pește este adult și poate face pui. Deci pentru anumite specii există aici uh, o confuzie și eh, sigur pare foarte ușor pur și simplu pur și simplu eh, crește dimensiunea minimă și ai terminat asta gândesc unii, dar când faci acest lucru fără să schimbi selecția echipamentului, eh, crești cantitatea de pește aruncată peste bord. Aceste lucruri sunt deci combinate într-o măsură foarte mare, strâns legate și cu obligația de abordare. Sigur, am putea să punem întrebarea de ce avem nevoie oricum de această dimensiune minimă. Dacă vorbim despre închideri pe anumite perioade de timp și pe anumite zone, acestea poate fi, fi foarte eficiente atunci când sunt ă, când interzis ă, ă, de pildă pescuitul cu traule este o măsură foarte eficientă, dar dacă te uiți la închiderile pentru uh, zonele de reproducere și de depunere ale eicilor, performanța, uh, rezultatele acestor măsuri uh, sunt foarte greu de măsurat. Și dacă ne uităm la aceste măsuri, uh, rațiunile par a fi mai degrabă politice, rațiunile pentru a ține o anumită zonă închisă, decât uh, cu o bază științifică. Apoi, în cele din urmă, avem uh, măsurile legate de ecosistem și multe dintre aceste măsuri legate de ecosistem fac parte din uh, legislația pentru protecția naturii și acestea nu au fost în uh, area de aplicare a acestui raport, dar foarte mult dintre măsurile acestea sunt folosite și în protecția naturii există legături foarte strânse și aici am tras cam aceleași concluzii de obicei, aceste uh, Uh, măsuri sunt uh, foarte greu cuantificabile. Uh, observații generale, vorbim și despre măsuri tehnice care sunt deosebit de complexe, greu de înțeles, chiar unii dintre inspectorii din Marea Nordului nu înțeleg anumite reguli Există probleme cu respectul acestor regulamente, precum și cu punerea în aplicare, pentru că controlul pe mare este foarte dificil și anumite măsuri tehnice contrazic unele dintre obiectele politicii comune de pescuit, mai ales cele uh, privind obligația de abordare. Uh, bun, există susținere din partea celor implicați pentru o reformă fundamentală. Acesta este unul dintre rezultatul uh, consultației pe care Imares a făcut-o privind măsurile tehnice. Bun, dincolo de cazul pe care l-ați văzut, un exemplu, putem vedea aici că, de pildă, din 87 de articole din uh, regulamentul cu măsuri tehnice, 82 se uh, concentrează pe uh, una dintre aceste prevederi de pescuit. Același lucru este um, este definit de anumite reguli adesea foarte complete și încălcite. Sigur, după cum a spus Daniel și Stewart, dacă vă uitați la articolele legate de capturile reținute la bord, toate aceste lucruri ar trebui schimbate în ceea ce privește obligația de abordare, pentru că aici iar avem o uh, confuzie între regulile vechi și regulile noi. Și un alt lucru interesant, când am evaluat uh, regulile, a existat un consens între decidenții politici și uh, pescare în privința regulilor care trebuie revizuite sau înlăturate. Și este interesant că de multe ori oamenii cred că pescarii nu vor nicio regulă. Nu este cazul. Sunt mulți pescari care sunt și de părere că trebuie respectate anumite reguli dar cele mai multe reguli, nu o să intru prea mult în detaliile acestui slide, pentru că mi se pare că interesant, exemplele sunt mai interesante, dar dacă vă uitați la uh, regulile legate de captură și de componența capturii, în privința tuturor acestor reguli sau celor mai multe, a existat un consens că ar trebui înlăturate sau cel puțin modificate. Dacă vorbim de închidul, închiderea unor zone, uh, este o regulă care trebuie luată în calcul pentru a fi înlăturată pentru că nu își îndeplinește obiectivul uh, și uh, poate fi depășit. A fost interesant că toate articolele legate de cercetarea științifică ar trebui menținute uh, conform decidenților și a pescarilor, pentru că cercetarea științifică ajută la cuantificarea aplicării uh, schimbărilor și a regulilor. Deci, oamenilor se pare deosebit de importantă. Bun, câteva exemple și am luat câteva exemple care sunt legate și de uh, alte întreprinderi de pescuit din Marea Nordului. Uh, pentru că n-am vrut să vorbesc doar despre cele olandeze. Primul lucru care a fost menționat și de Stuart a fost ceea ce la cu regula unui singur tip de plată care uh, îi, folose, îi obligă pe pescar să folosească niște ochiuri mai mici. Cum funcționează acest lucru? Uh, în Marea Nordului uh, sunt multe întreprinderi mixte și pescarul poate să ducă să pescuiască mai multe specii, dar n-ai voie să ai decât o singură dimensiune a plasei. Deci dacă vrei să pescuiești cod, de pildă, și folosești uh, niște ocuri foarte mari de 120 de mm, dar presupun că nu găsești cod. În situația actuală ar trebui să te întorci în port, care un este foarte departe, pentru că bă, codul este de departe și nu se întâmplă, pentru că apoi există un risc, pentru că oamenii n-au ancoră. Deci ce fac? Spun, bine, hai să lăsăm codul, uh, să mergem să luăm, uh, să pescuim liman, de ceea ce este dificil. Dacă ar avea mai mult echipament la bord, ar fi mai flexibile în această privință. Apoi uh, regimul zilelor petrecute pe ore pentru uh, anumite uh, echipamente tipice și aici este un stimulent pervers de a folosi ochi mai mici pentru că conform planului Eh, planului, aceste echipamente eh, sunt considerate bune pentru pescuitul codului, dar eh, pescarii pescuiesc și limandă cu același echipament dar ai, se socotește că ai puține zile pe masă dacă îți folosești acele Ehm, acele ochi de 120 de mm, ceea ce nu e suficient pentru a pescui cota de limadă. Deci fac pescarii, folosesc mm, ochiuri mai mici și rezultatul este că aruncă foarte mult pește peste bord, ceea ce nu ar face dacă ar pescui cu eh, niște plase cu ochiuri mai mari. Deci aceasta este o regulă care eh, induce aruncări peste bord. Celălalt exemplu eh, privind componența capturii a fost dat deja, deci nu-l voi repeta apoi există reguli care blochează inovația și sunt cele legate de dimensiunea ochilor plase. Atât Stuart cât și Daniel au explicat deja cum ar trebui să arate un echipament de pescuit. A fost o descriere în detalii, deci dacă vrei să schimbi aceste detalii, dacă vrei să deviezi, nu poți să o faci și am avut un exemplu în Olanda, o întreprindere care aruncă foarte mult pește pe bord și au creat acolo un maneu care a dus la o reducere de 26% a aruncatul, a peștelui, a cantității aruncate peste bord, fără să pierdă prea mult. Dar pescarii nu au putut folosi acest panou pentru că nu era permis în măsurile tehnice. Este o oportunitate ratată aici, pur și simplu. Bun, deci uh, o revizuire a măsurilor ce este necesară, dar avem uh, mai mult, nevoie de mai mult decât o curățenie de primăvară. Avem nevoie de o schimbare de ansamblu în guvernanța pescuitului la nivel european pentru ca acest lucru să se întâmple. Și asta înseamnă că trebuie să uh, avem o abordare la nivel regional, nu central, uh, și un rol foarte important al părților implicate. Și este important pentru că multe studii uh, realizate arată că pescarii nu sunt de acord cu regulile și nici nu li se supun. Deci încercați să implicați și pe pescari în această situație ar trebui să fie o responsabilitate comună, soluții comune, monitorizare, evaluare comună și uh, stabilirea faptelor. Și, uh, sigur, uh, și vorbitorii anteriori au vorbit despre managementul în funcție de rezultate. Trebuie să se adapteze la practica din zilele noastre și nu puteți face acest lucru decât dacă implicați pe pescar, pentru că ei știu cum funcționează lucrurile. Cred că este de asemenea important ca această strategie de management să, să poată fi adaptată, pentru că putem să vorbim despre revizuirea măsurilor tehnice, să ne gândim la ce s-ar întâmpla, dar este un exercițiu teoretic, pentru că nu știi exact ce se va întâmpla până când nu pui în aplicare. Și odată ce poți să în aplicare, trebuie să monitorizezi, trebuie să vezi ce se întâmplă și trebuie să fii capabil să schimbi lucrurile foarte repede dacă aceste lucruri nu funcționează bine. Deci este foarte important și cred că această abordare pe care am încercat-o cu pescarii olandezi ar putea funcționa ca un exemplu uh, în cele din urmă știu că ce vă cer și ce vă recomand este ceva care va dura destul de timp și de este puțin timp și lucrurile sunt destul de urgente. Însă dacă vă gândiți așa, rezultatele care pot conta pe sprijinul părților implicate și care sunt adaptate la realitatea în care trebuie să opereze pe scară zilnic sunt cea mai bună investiție pentru managementul responsabil asupra pescărilor. Dacă nu, veți avea un nou uh, pachet de reglementări tehnice. Mulțumesc. Mulțumesc, Natalie. Îi dau cuvântul ultimului vorbitor și apoi vom putea trece la întrebări, deci îi dau cuvântul lui Jose Maria Belido de data asta nu mă înșel, chiar vine de la Institutul de Oceanografie din Alicante. Domnule Belido, când doriți, puteți începe. Mă, căpiat asta. Bună ziua, numele meu este Jose Maria Belido, vin din Mediterana. Uh, voi, fiindcă sunt ultimul, voi vorbi repede. vă voi prezenta măsurile tehnice pentru Mediterană. Care este contextul în care se înscrie prezentarea mea? După cum au spus colegii dinaintea mea, Comisia a anunțat o nouă propunere legislativă pentru noi măsuri tehnice și Parlamentul European trebuie să furnizeze orientări în această problemă, mai ales în ceea ce privește Marea Mediterană. Deci tot ce vedeți aici a fost spus deja de către colegii mei, ni s-a cerut să pregătim un raport uh, cu alte cuvinte, un raport care să evalueze măsurile tehnice uh, aplicabile în Marea Mediterană, care este abordarea pe care am urmat-o am urmat uh, o abordare progresivă, am încercat să spunem ce sunt aceste măsuri tehnice și de ce sunt atât de importante în Mediterană. Am uh, clasificat uh, măsurile tehnice, am făcut un inventar al principalelor măsuri tehnice aplicate în Marea Mediterană, apoi am evaluat principalele măsuri tehnice din această regiune și am tras concluzii și am făcut recomandări. Măsurile tehnice sunt de fapt reguli care determină când, unde și cum pot pescui pescarii. Este important ca măsurile tehnice să fie legate de activitatea pescuitului și de realitate, pentru că aceste măsuri tehnice riscă să fie depășite foarte repede pentru că nu sunt suficient întrebuințate sau pot avea un uh, efect descurajator. Adesea sunt uh, sursă de conflict și foarte adesea nu sunt respectate. Pentru a evalua aceste măsuri tehnice am hotărât să le împărțim în două categorii. Pe de parte ne-am concentrat asupra mecanismelor care uh, reglementează forurile de pescuit și apoi am reglementat noi mecanismele care se ocupă de produse care au fost uh, strânse în cadrul acestei activități. Uh, în Marea Mediterană depindem de măsurile tehnice, despre deosebire de alte zone. Noi nu avem TAC și știți că avem o anumită reglementare națională care uh, definește anumite capturi zilnice pentru diferite specii locale și acest lucru se aplică mai ales în Spania avem, cum v-am spus, am uh, clasificat aceste măsuri tehnice. Și am, optat pentru trei clase. Un grup, primele două grupuri se referă la măsurile tehnice uh, care se referă la specificitățile tehnice ale vaselor de pescuit și asupra specificităților echipamentelor. Aceste măsuri tehnice explică cum să prinzi pește. Deci sunt măsuri care reglementează captura Cealaltă categorie se referă la gestionarea efortului, timpul de pescuit exprimat în zile sau în săptămâni și aceste măsuri tehnice uh, se referă de asemenea asupra restricțiilor spațiale sau temporale. Cu alte cuvinte, aceste măsuri tehnice coordonează accesul la mare și la zonele de pescuit în plus, mai există și măsuri, așa zise, de input control și există de asemenea trei tipuri de măsuri tehnice care se leagă de componența caturii, adică ce poate fi pescuit, speciile vulnerabile și protejate, pești trebuind să aibă o dimensiune minimă pentru a putea fi comercializați, dimensiunea minimă de debarcare pe care acum o numim dimensiunea minimă de referință pentru conservare. Toate aceste măsuri explică ce se poate prinde, deci ne concentrăm asupra rezultatului. Vedeți aici diferite măsuri tehnice de aplicare în, care se aplică în acest moment în Marea Mediterană. Regulamentul cel mai important este fără îndoială regulamentul Consiliului 1967 din 2006. Acest regulament uh, reprezintă miezul gestiunii uh, pescuitului Marea Mediterană. Există și alte regulamente importante care se aplică. De aceea, statele membre transpun uh, regulile europene în legislația națională și merg chiar mai departe. Și de asemenea prezentăm câteva exemple ale acestui lucru în raportul meu și voi trece direct la evaluarea măsurilor tehnice existente în acest moment în ceea ce privește capacitatea vaselor de pește. Trebuie să creăm o mai bună posibilitate de a controla forța reală a flotei Tehnologia este și ea foarte importantă, este foarte legată de activitatea de pescuit, dar într-un mod pozitiv. Într-adevăr, în anumite cazuri, a augmenta efortul prin intermediul tehnologiei reprezintă un risc important. Când vorbim despre selecția uh, instrumentelor, când vorbim despre anumită selectivitate, există anumite dispozitive care există pentru a limita prinderile accesorii mai ales când, e bun, uh, când ne referim asupra, la acest pește și vă atragem atenția asupra anumitor echipamente sau dispozitive de pescuit care uh, pot urmări anumite specii vulnerabile ca pești reproductori sau uh, pești tineri, foarte tineri, ceea ce are un impact asupra capacității acestei uh, categorii de pești și poate avea un impact asupra ecosistemului fiind vorba despre timpul de pescuit, mi se pare că este una dintre măsurile tehnice cele mai importante. Există anumite probleme care se pun și de aici au luat naștere numeroase conflicte. O recomandare generală din grupul de lucru mediterane a vorbit despre uh, formele de pescuit. Am uh, făcut, am studiat uh, câteva studii specialitate și am spus că o reducere um, o zi pe săptămână ar avea un impact pozitiv. Când vorbim despre restricții spațiale și sezoniere, suntem de părere că din punct de vedere spațial un plan ar trebui uh, inclus în activitățile de gestiune a uh, pescuitului. Uh, rezervele marine sunt utile, mai ales în Marea Mediterană, și avem nevoie să mm, avansăm cu cercetarea marină, mai ales în Marea Mediterană ar trebui să revenim la interdicția de a pescui uh, din forestele mine. Interdicția de uh, a pescui cu traule mai departe de 200 uh, de metri, sigur este măsură foarte mai sub 50 de metri, este utilă. Excepția celor 3 mile mi se pare absolut inutilă. Ar trebui să sărim peste această măsură. Ehm, pești, din ehm, zona de reproducere trebuie protejați prin închidere temporală care ar trebui pusă în aplicare în același timp și peste tot pentru a proteja această specie, peștii reproductori. Ehm, vorbim acum despre capturile de specii vulnerabile sau interzise. S-ar putea folosi lista roșie a speciilor pe care de dispariție pentru a vedea care sunt speciile vulnerabile sau uh, protejate și ar trebui să evităm orice captură. Vorbim despre dimensiunea uh, comercială minimă. Pentru noi uh, important este să actualizăm această listă în baza biologiei specii. Există de asemenea anumite măsuri tehnice pentru a-i proteja pe peștii reproductori. Ne propunem aici anumite regulamente pentru a îmbunătăți selectivitatea. Și aici se vin la dispozitivul despre care vorbeam mai devreme o anumită uh, măsură ar putea să le permită acestor uh, pește productori să fie oarecum mai uh, integrați în aceste năvoade. Vorbim iarăși de dimensiunea ochilor. Uh, acum să vorbim și despre obligația de debarcare, uh, măsurile pentru a interzice uh, comerțul ilegal de pești la a fost a intrat în vigoare. Trebuie să mm, continuăm să facem cu eforturi mai ales în Marea Mediterană. Și, în sfârșit, în ceea ce privește uh, măsurile limitelor uh, capturilor, uh, sunt de părere că sistemul de gestiune în Marea Mediterană este un bun sistem teoretic, sigur că putem să rediscutăm performanța lui, dar teoretic este un bun sistem de gestiune. Nu, nu ar trebui să existe un sistem de atac anual la Mediterană. Sistemul actual uh, suportă îmbunătățiri, cu siguranță recunosc acest lucru. Limitele săptămânale și zilnice de captură sunt bune măsuri tehnice regulamentul privind speciile mici pelasice din Spania este o poveste de succes și de altfel este recunoscută și aprobată de sectorul pescuitului. Limitele ar trebui stabilite de pescar, de operator și de gestionare în cadrul unui proces ascendent. În plus, uh, uh, pescarii și organizațiile de producători ar trebui de asemenea să controleze uh, peștele furnizat, oferta de pește, astfel încât aceasta să fie în concordanță cu cererea să fie în concordanță cu oferta o limitare a capturii zilnice ar putea duce la un preț mai bun pentru pescar, un pește pentru care astăzi pescare primește un pește foarte slab. Acum ajung la concluzii și recomandări. Uniunea Europeană se confruntă cu provocări foarte importante în Marea Mediterană. 85% din stocurile din Mediterană sunt victime ale pescuitului excesiv. Măsurile tehnice sunt deosebit de importante în Marea Mediterană sistemul nostru se bazează pe măsuri tehnice și nu pe cote. În ceea ce privește controlele, acestea sunt măsuri cheie eh, pentru a gestiona activitățile de pescuit din Marea Mediterană și aceste măsuri acoperă capacitatea de pescuit, dimensiunea motorilor și așa mai departe. Eh, controlele sunt de asemenea foarte importante ca măsură tehnică și ar trebui eh, folosite ca măsură preventivă. Dacă acest rol preventiv nu este garantat, acest tip de control nu funcționează. În acest caz ar trebui pus în aplicare măsuri de uh, represiune pentru a evita uh, practicile neconforme. Ar trebui să uh, ameliorăm puterea motorului, Uh, unor anumite flote, inovațiile tehnologice sunt uh, favorabile, dar se pot traduce și într-o augmentare a eforturilor de pescuit. Deci, tehnologie este importantă, însă depinde foarte mult de cum este aplicată uh, protecția speciilor vulnerabile, a veștilor tineri și a reproductorilor sunt măsuri foarte importante și pun accentul aici pe instrumente și mai selective este important să includem și un plan spațial în activitățile de pescuit. V-am spus, uh, una dintre măsurile de luat în calcul sunt închiderile spațiale sau temporale. Interdicția pescuitului cu traul la mai mult de 50 de metri este o metodă de a uh, proteja speciile, ecosistemele și habitatele, precum și stocul genetic pentru viitor. De asemenea, ni se pare absolut inutil această excepție a celor 3000 și suntem de părere că ar trebui suprimată. Suntem de părere că ar fi bine să punem accentul pe aplicarea diferitelor reguli sistemele de control sunt foarte importante. Este important ca acestea să fie adecvate, robuste pentru a garanta un control adecvat. Aceste sisteme de control ar trebui de asemenea să țină seama pentru că fac parte din uh, evoluția tehnologică, sunt uh, noutăți care există. Suntem de părere că măsurile tehnice din Marea Mediterană sunt măsuri care ne permit să gestionăm bine sistemul nostru deci un sistem de tac anual nu trebuie să se aplice mediterane. Suntem de părere că aceste capturi reglementate săptămânal sunt bune. Regulamentul privind speciile de pelagice sunt poveste de succes în Spania, poate că și alte țări ar trebui să se inspire de aici. În plus, pescarii trebuie să obțină un preț mai bun pentru produsele obținute din pescuit este o problemă foarte importantă. Într-adevăr, prețul uh, peștelui uh, a uh, fost destul de stabil în ultimii ani și poate că o nouă limitare a capturilor zilnice ar permite un preț mai bun pentru produsele din pește. Este bine ca pescarii să se adapte pieței, să se joace cu piața. Propunem de asemenea un sistem de autoorganizare și de cogestiune uh, pentru întreprinderile de pescuit care ar completa aceste măsuri tehnice. Asta e tot. Mulțumesc pentru atenție. Belido. Mulțumim mult, domnule Belido. Doamna Rodus dorește să intervină. Ja, ich möchte mich erstmal ganz în primul rând uh, doresc să vă mulțumesc foarte mult. O secundă aștept să se așeze. ich hoffe, alle haben... Sper că toată lumea și-a pus căștile, pentru că este foarte important ca toți cei patru referenți să mă audă. Când le mulțumesc foarte mult, prezentările au fost de mare ajutor pentru toată lumea din sală și am tras multe învățăminte din ele. În ultima perioadă legislativă uh, am lucrat la uh, politica comună de pescuit și uh, am avut o cooperare foarte strânsă cu pescarii și uh, i-am ascultat cu mare atenție pe pescare și cred că am reușit ca politica comună de pescuit să fie acceptată de pescari în general. Bineînțeles că pescarii, ca și noi, au știut că vechile reguli nu mai sunt compatibile cu noile legi, de aceea, bineînțeles, vom avea o nouă reglementare legală în privința măsurilor tehnice și de asemenea a regulamentului privind controlul. Cred că pe acesta va trebui să-l rescriem pentru că nu este compatibil cu uh, noua politică comună de pescuit. Sunt convinsă că vom avea sprijinul dumneavoastră și sper că tot, toate prezentările să ne stea la dispoziție pe internet, astfel încât colaboratorii noștri împreună cu noi să se uite uh, cu atenție la aceste prezentări. Uh, știu că astăzi ne ascultă și pescarii și vreau să spun că este important uh, ca uh, regulamentul omnibus să facem o uh, reglementare de tranziție și vreau să atrag atenția asupra faptului că am avut și bani la FEPAM uh, și le-am pus la dispoziție pentru a dezvolta noi echipamente mai rafinate, astfel încât știința să ne ajute și pe noi și pe pescar să transpunem uh, politica comună. Și cred că uh, în 2020 vom putea spune cu toți că a fost o perioadă bună și am făcut o treabă bună pentru toți cei implicați Bineînțeles că nu putem să facem o lege și apoi să credem că totul va fi aplicat uh, unul la unul. Mm, este nevoie de timp, este nevoie de o muncă constantă și încă o dată uh, vă mulțumesc că ne-a fost de mare ajutor și cred că vom uh, aplica multe dintre propunerile dumneavoastră. Mulțumesc! Mersi, Enrique! Mulțumim, Enrique! Mai dorește cineva să intervină? Doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să le mulțumesc uh, din toată inima vorbitorilor din uh, cele două paneluri de experți. M-am bucurat să vă aud. Mi-a plăcut ceea ce mi-ați spus, deoarece acest lucru ne-a confirmat ceea ce simțim și noi în calitate de deputați, atât aici în Parlament, cât și când, atunci când mergem pe teren. Simțim că suntem, de fapt, niște intermediari și că uh, Într-adevăr, există nevoie de reglementare, dar există și um, un imperativ de a fi rațional. Mă întreb, și nu știu să răspund neapărat, mă întreb de ce politica pentru pescuit nu este de foarte multe ori rațională. Uh, Practica ne arată că există o anumită pasiune în acest domeniu care ne face să pierdem rațiunea și rigoarea științifică și chiar cred că avem nevoie și poate n-am repetat suficient acest lucru, avem nevoie de o abordare științifică. Da, într-adevăr, trebuie să știm despre ce se vorbește. De, de foarte multe ori sunt păreri divergente, dar avem oricum nevoie de dumneavoastră un strat acest lucru încă o dată. E nevoie de rigoare științifică. Doamna, ați spus că e nevoie de știință și nu de politică. Eu am un respect foarte mare pentru politică. E nevoie de politică, e nevoie de mediere între două lumi, între anumite dificultăți, aspecte conflictuale. Tocmai de aceea fac distinția între politică și um, aspectele raționale, cât și pasiunile uh, de care ne lăsăm duși câteodată. Și doamna Rodust a spus că la fiecare pas uh, am uh, încercat să menținem fondurile pentru cercetare, să le protejăm. Însă, ceea ce nu am făcut uh, suficient um, și încercăm să remediem acest lucru, nu am investit suficient în stimulente am investit mai mult în măsuri uh, de constrângere coercitive. Ar trebui să existe măsuri de sprijin. Mulți dintre pescari nu și-au uh, dat seama de ceea ce urmează și cred că ar trebui să le oferim acestora mai multe stimulente, în special când vine vorba de selectivitatea echipamentelor. Așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, această selectivitate stă la baza uh, nivelurilor capturilor aruncate. Și acum am o întrebare, nu e o întrebare capcană, să nu uh, o luați în nume de rău. Nu știu dacă și comisia este prezentă. Ceea ce vreau să întreb este dacă considerați că regulamentul omnibus uh, vine în întâmpinarea acestui imperativ de rigoare juridică care ne face să intrăm în cele din urmă într-o nouă eră unde să nu fie o suprareglementare. Oare am reușit în acesta să eliminăm complexitatea inutilă a fostei PCP? Uh, Ricardo Santos, mulțumesc um, și eu vreau să le mulțumesc celor patru vorbitori pentru aceste prezentări cuprinzătoare cu privire la măsurile tehnice și gestionarea pescuitului. Poate că nu au fost uh, atât de cuprinzătoare pe cât aș fi vrut. Eu vin din Atlanticul uh, profund. Înțeleg însă că nu ați avut uh, timp suficient la dispoziție să să vă aplecați asupra acestei regiuni. Oricum, a fost o prezentare minunată, ați făcut o muncă nemaipomenită. Aș vrea să menționez una dintre chestiuni și una dintre măsurile tehnice care pe mine mă îngrijorează și pe care o consider puțin dezamăgitoare este cea legată de zonele protejate. S-a spus că numai în anumite cazuri s-au constatat beneficiile în termen de conservare ale acestor zone protejate. Eu consider că majoritatea acestor zone protejate sunt um, create din rațiuni politice mai degrabă decât științifice. Nu există indicatori obiectivi ai eficienței acestora, nici criterii măsurabile ale acesteia. Beneficiile în termen de conservare nu s-au dovedit deoarece aceste zone protejate de cele mai multe ori sunt create fără stabilirea unor obiective clare în prealabil. Tocmai de aceea sunt și dificil de evaluat. Știu două proiecte mari, uh, planul, uh, programul cadru numărul 7 uh, și încă un proiect interesant care au arătat nevoia de a îmbunătăți aceste zone de, pro, de protecție și criteriile după care se stabilesc. Zonele protejate nu asigură protecția acestor specii pe toată durata ciclului lor de viață și nu se știe clar de ce sunt create. Ce au arătat unele dintre aceste proiecte? E nevoie de aproximativ 20 de ani pentru a se vedea beneficiile de conservare ale acestor zone protejate. 20 de ani uh, deja este un pic prea mult pentru un astfel de instrument pentru gestionarea pescuitului. Problema nu rezidă neapărat în acest beneficiu legat de conservare, ci are mai degrabă legătură cu lipsa de obiective clare definite pe baze științifice. Am fost impresionat de situația din Mediterana, de exemplu, de faptul că ați menționat că nu e o problemă legată de tax și de cote, însă stocurile de pește din Mediterana sunt uh, într-o situație destul de, de riscantă. Sunt amenințate. Domnul Werner Kuhn. Na, nu, nu, eine kleine an o mică observație și eu vă mulțumesc foarte mult pentru cele patru prezentări pe care tocmai le-am auzit și care ne-au dat multe date uh, științifice și anumite date statistice, evident, și ne-au arătat uh, cum trebuie să definim măsurile tehnice în viitor și cum uh, trebuie să ne ocupăm de regulamentul privind uh, controlul. Sunt anumite lucruri pe care le-am discutat și noi în interiorul Bresley au fost confirmate vorbeam despre zilele de pescuit și cota privind captura. Am voie ca pescar să pescuiesc o anumită cantitate și apoi eh, pot eh, tot anul să mă distribui. Așa ar fi bine, de pentru că eu mă duc când am cele mai bune condiții să pescuiesc, pentru ca eh, cu efort mai puțin, cu combustibil mai puțin și muncă mai puțină să fac o captură din ce în ce mai mare. Am auzit astăzi că în cazul tonului uh, cota în Galicia, în Atlantul de Est, cota poate fi pescuită în două zile și uh, micile pescării artizanale, nu știu cum stă treaba la voi în Spania, cum sunt cotele la noi, e un sistem în care nimeni nu este dezavantajat, dar uh, aceste cote au fost pescuit mai repede. Alte specii am auzit-o, de pildă, în Marea Baltică, fie că este vorba de cod, fie că este vorba de herring, ă, vor fi pescuite în timpul anului, pentru că pescarul știe cel mai bine când poate să pescuiască mai mult și apoi dacă mai ă, vrea să pescuiască herring și toamna poate să o facă. Deci mi se pare absolut clar, pentru că dumneavoastră ați spus, dacă pun pescarii sub presiune, spunem că are 148 de zile când are voie să pescuiască. Păi să spunem că poate să aibă vreme proastă, nu știu nici ce sărbători și mai e și bolnav. Se întâmplă să nu aibă șansa să iasă la liman cu aceste zile. Și ce face atunci? Eh, păi face ochiuri mai mici la năvoade pentru ca să poată lua tot ce se prinde acolo și așa avem eh, o pescărie mixtă și avem probleme și blocaje ca până acum. Și trebuie să le liberăm de această presiune și mi se pare foarte bine, eh, deci foarte bună a fost argumentarea când ați vorbit despre o abordare diferită în nou regulament când vorbim despre păvasele mari care merg în larg, și care pescuiesc într-un anumit fel și trebuie controlate mai bine. Asemenea lucruri pur și simplu trebuie luate în calcul. Mi s-a părut foarte interesant. Întrebarea care se pune este însă ce se întâmplă cu uh, aceste uh, expertize pe care le-ați realizat prin institutele dumneavoastră? Bun, le avem uh, la FEPAM s-au băgat 500 de milioane de euro, s-au investit 500 de milioane de euro Um, pentru a avea mai multe investigații științifice despre mai multe specii pentru ca în această bază să știm ce fel de legi să facem. Dar ce se întâmplă cu aceste expertize? Există și o autoritate care spune hai să sintetizăm toate aceste lucruri pentru ca să avem o experiență și un centru de cercetare la nivel european, cu toate aceste evaluări și aceste observații esențiale, în baza cărora să se definească noi sarcini de cercetare. Este o întrebare la care răspunsul trebuie să fie politic. Mulțumesc, Werner. Dau cuvântul acum vorbitorilor dacă doresc să răspundă întrebărilor care le-au fost adresate. Vă rog să fiți desurile dumneavoastră, domnul Reeves, poate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să răspund la întrebarea legată de zonele protejate, zonele închise. Aș vrea să înțelegem că e important să facem distinția între zonele închise pentru a proteja habitatul marin, precum coralii sau alte uh, viețuitoare, e foarte clar că acesta este scopul închiderii respectivelor zone și faptul că echipamentele de pescuit nu intră acolo va asigura atingerea acestui obiectiv. Sunt și zone al căror obiectiv este protejarea stocurilor de pește. Acolo nu avem un obiectiv foarte clar și nu știm exact ce vor să facă aceste zone și nici nu le putem evalua așa cum trebuie. Aici sunt de acord cu ceea ce a spus și cred că și uh, ceilalți membri ai um, panelului. Domnul uh, Belido, desigur. Eu aș vrea să adaug un anumit aspect legat de aceste zone în care pescuitul nu este permis în Mediterana, aceste zone protejate. În Mediterana, zonele protejate funcționează foarte bine. Din multe puncte de vedere, și deja s-a mai spus acest lucru, aceste zone sunt uh, create din motive politice, dar de multe ori sunt create și pentru că s-a făcut un studiu acolo și se înțelege care este obiectivul acestor zone. Se fac astfel diverse programe teoretice dar care nu sunt neapărat, nu se plează neapărat 100% pe obiectivele noastre științifice. Poate că aceste zone nu duc neapărat la refacerea stocurilor de pește și nu ating obiectivele pe care ni le setăm noi. Poate că în Mediterana e nevoie de mai multe astfel de zone protejate, mai multe decât în Atlantic, și acestea trebuie analizate mai bine. Sunt și mulți operatori care lucrează acolo și poate că aceste exemple ar putea fi aplicate și la alte zone. Natalie. Mulțumesc, aș dori să răspund la întrebarea legată de omnibus și dacă omnibus uh, îmbunătățește situația în materie de reglementare. Trebuie să ne aducem aminte că omnibus este doar o soluție temporară pentru a aborda măsurile tehnice. Cred că va rezolva problema pe moment, dar e foarte clar că avem nevoie de o revizuire a măsurilor tehnice care să fie mai adaptată la practicile cotidiene de pescuit. Dacă chiar dorim să operăm o schimbare pozitivă și semnificativă pentru speciile de pește, pentru biologie, pentru ecologie și pentru economie, uh, atunci trebuie să lucrăm la o abordare mai regională împreună cu pescarii. Tocmai de aceea, anumite dintre prerogative trebuie descentralizate, delegate la niveluri inferioare. Și ne bucurăm că avem această oportunitate. Întrebarea însă este oamenii doresc să contribuie și ei, să facem acest lucru mai mult decât o curățenie de primăvară și chiar să facem o schimbare uh, de durată și pozitivă. Vă mulțumesc pentru sinceritatea și claritatea cu care ați răspuns. Vă mulțumesc, um, vă mulțumesc vorbitorilor pentru prezentări. Într-adevăr, um, am avut uh, momente bune, dar nu tot timpul a fost ușor să ajungem la acestea. Legat de măsurile tehnice, e nevoie de simplificare, de regionalizare și de adaptare a obligației de debarcare. Comisia cu siguranță ne va face câteva propuneri în acest sens pentru a simplifica cât mai mult măsurile tehnice astfel încât să fie la fel de simplu de pus în aplicare. Aș mai vrea să mai adaug un lucru. Dominic, dacă dorești să mai adaugi ceva din partea comisiei, desigur ai dreptul să faci acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi spune prea multe, deoarece este deja târziu. Aș vrea doar să fac câteva observații. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru aceste prezentări. Vreau să spun că am auzit multe astfel de prezentări legate de măsurile tehnice, așa că nu trebuie să mă convingeți pe mine. Când se vorbește de regionalizare și de simplificare, am spus deja că aceasta este direcția în care vrea să se îndrepte Comisia. Doar două aspecte aș vrea să mai clarific. Cadrul pentru măsurile tehnice are legătură cu modul în care gestionăm tranziția. Avem o implementare parțială a obligației de debarcare, avem numeroase reglementări tehnice, dar nu avem planuri multianuale în cadrul politicii comune de pescuit reformate. Avem planuri din trecut. De asemenea, vrem o implementare totală a obligației de debarcare, de asemenea planuri multianuale, pentru dispozițiile recente și atunci vom avea un cadru pentru măsurile tehnice. Deocamdată nu avem acest cadru și încercăm să gestionăm această tranziție, să nu uităm acest lucru. Când vom înainta această propunere, în curând, acest lucru se va întâmpla curând și atunci vrem ca împreună cu colegiuitorii să ne concentrăm pe obiective și să vedem ce ar trebui regionalizat și ce nu. Trebuie să ne concentrăm pe aceste aspecte și abia apoi să ne referim la detaliile uh, măsurilor tehnice. Tot timpul am despicat uh, firul 1-4 și acest lucru nu ne-a dus niciunde. Ar trebui, deci, să ne concentrăm pe aspecte mai generale și acest lucru poate ne va duce în direcția potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimați colegi, vă mulțumesc tuturor pentru că ați asistat și pentru că ați participat la acest schimb de opinii. Îmi pare rău că nu am fost mai mulți dintre membrii acestei comisii în sală. Voi trece acum direct la punctul 15 de pe ordinea de zi. La punctul 14 deja s-au răspuns, s-au răspuns întrebărilor. Acum aveți uh, întrebări legate, cu, legate de deciziile adoptate de coordonator? Dacă nu, atunci le consider adoptate. Am trecut prin toate punctele de pe ordinea de zi, am epuizat ordinea de zi, dar și președintele este epuizat. Uh, Reuniunea următoare va avea loc la Bruxelles pe 9 noiembrie de la ora 15 la 18.30 și pe 10 noiembrie de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Vreau să le mulțumesc um, și interpreților care au participat și ei la această reuniune. Vă doresc tuturor o seară bună și ne revedem pe 9 noiembrie. Mulțumesc!